Ja, wir haben klar angesagt, erstmal herzlich willkommen wieder. Wir nehmen die Sitzung wieder auf. Wir haben Bine ați revenit. Am spus că vom începe la ora 15 și începem la ora 15 și uh, trecem la punctul 21, uh, uh, fondul uh, european maritim și pentru pescuit și dau cuvântul colegului nostru Chris Davis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Mă voi referi la două puncte. În primul rând, sunt de acord cu direcția în care a mers uh, raportorul. Înțeleg uh, cele spuse de el. În legătură cu amendamentul 50, acesta are potențialul unei uh, dezbateri interesante pentru că șterge un articol întreg din uh, propunerea Comisiei pentru a plăti depozitarea peștelui um, în cadrul uh, propunerii de a aduce pe țărm capturile de pește. Uh, obiectivul nu este de a aduce pe țărm uh, capturile, ci de a evita captura, capturile um, nedorite de pește și cred că din punct de vedere politic avem nevoie de acest instrument pentru a, a explica interdicția de a, de a arunca înapoi în uh, mare peștele capturat nedorit. Deci este până la urmă uh, cumpărarea prin intermediul unor fonduri a, bune, a unei bunevoințe din acest punct de vedere. Apoi, mai, aș mai avea un punct la care aș dori să mă refer, atitudinea probabilă a acestei comisii și atitudinea probabilă a Comisiei pentru Pești. Uh, cred că toate comisiile sunt foarte fericite când au fonduri la dispoziție pe care le pot uh, cheltui. Uh, situația nu va fi dificil, nu va fi diferită și pentru Comisia pentru Pești. Domnul Alen Cadec este raportor la Comisia pentru Pește și dumnealui propune să Există fonduri disponibile pentru subvenționarea combustibililor. Propune de asemenea să există fonduri pentru îmbunătățiri uh, generale a vaselor de mari uh, dimensiuni. Și toate aceste uh, uh, propuneri sunt contrare argumentelor pe care probabil le vom auzi în această comisie. Însă aceasta este comisia care da, uh, Comisia pentru Pește este cea mai importantă și el este raportorul până la urmă, din păcate. Îți mulțumesc, Chris. Un mesaj foarte clar, cred. Nu știu dacă foarte înțelept, dar clar. Linda McKevin este uh, urm- următoarea vorbitoare, îl înlocuiește pe Criton Arsenis. Da, sunt membru uh, supleant și în uh, Comisia pentru Pescuit. Da, Știm clar că există diferențe de opinie între comisia noastră și comisia pentru pescuit. Eu nu mi-am pierdut speranța cu comisia de pescuit. Sunt de acord cu cele spuse în această dimineață cu raportorul nostru și cu cele spuse de Chris. Nu putem uh, cheltui bani publici uh, urmând același model pe care l-am uh, urmat până acum. Trebuie să oprim exploatarea, uh, supraexploatarea uh, resurselor de pește și ar trebui să ne asigurăm că facem tot ceea ce putem pentru a, pentru a avea mări durabile din punctul de vedere al resurselor și orice finanțare ar trebui să fie condiționată de, capa- de o reducere adecvată a capacității flotelor. Deci dacă ar trebui să reducem, dacă ne dorim să reducem capacitatea flotei, ar trebui să condiționăm finanțarea de acest lucru. Și mă uit acum la ce a scris Criton aici. Există un alt punct rezervele halieutice. Când am discutat în comisia noastră, am, uh, am uh, sprijinit propunerea de a exista unele zone în care să nu se pescuiască deloc, un fel de rezervații și ar fi bine să folosim fondurile existente pentru a crea asemenea rezerve de pescuit. Consider că avem nevoie de politici coerente pentru că doar așa vom putea opri fenomenul de dispariție a rezervelor de pește. Îți mulțumesc, Linda. Văd că nimeni nu mai dorește să intervină. Comisia are cuvântul acum, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia este recunoscătoare în fața raportorului pentru abordarea foarte coerentă pe care a avut-o, pentru amendamentele foarte coerente pe care le-a propus. Am luat notă cu un uh, interes deosebit de faptul că nu se face această sugestie, cum că ar, am avea nevoie de reintroducerea subvențiilor uh, pentru. Uh, we also note, if I go through... Pentru dezafectarea navelor de pescuit. Am luat notă și de faptul că Uh, raportorul sugerează renunțarea la anumite tipuri de finanțări și aș dori să vă atrag atenția asupra aspectelor tehnice acestor propuneri. În primul rând, uh, renunțarea la orice sprijin financiar pentru depozitarea peștelui. Deseori, pescuitul este o activitate sezonală. Și dacă într-un sezon prins foarte mult pește, ai două soluții. Fie îl arunci înapoi în mare pentru că nu există o piață pentru peștele respectiv, se spune că, ok, da, atunci de ce l-ai prins? Dar aceasta este singura activitate în care se poate implica uh, flota respectivă. Dar mai există o altă opțiune de a depozita peștele prins pentru a, a fi uh, procesat în, în răstimpul anului întreg. Deci, se prinde, de exemplu, ton roșu care este înghețat, dezghețat și uh, procesat. Deci, există o logică pentru a avea subvenții pentru depozitarea peștelui uh, prins. Dacă faci acest lucru pe termen lung, Într-adevăr, există, o, se creează o obligație pentru finanțarea publică care, de fapt, ar trebui să țină seama de sectorul privat. Comisia a propus, drept urmare, o perioadă a, treptată de renunțare la această practică. Nu spunem că trebuie să renunțăm la ea acum, ci până în anul 2019, respectându-se anumite a, condiții, astfel încât a, flota de pescuit implicată în această activitate, sectorul de procesare implicat în aceste activități, pot să pună în aplicare măsuri într-un mod progresiv. Apoi, considerăm că mai există o problemă legată de uh, renunțarea directă a sprijinului acordat uh, drepturilor transferabile de pescuit. Este adevărat că acest lucru ar putea să devină opțional Însă, faptul că este opțional nu înseamnă că nu poate fi sprijinit. Și contrar argumentelor uh, dumneavoastră, nu uh, este obligatoriu să fie implicate uh, organizațiile de producători. Acest lucru este opțional deci noi am propus pur și simplu să se continue cu sprijinirea, cu sprijinirea organizațiilor de producători. Consider că dacă am uh, renunța acum în totalitate la uh, sprijinirea acestor drepturi, doar pentru că nu sunt obligatorii în acest moment, este puțin, uh, am merge puțin prea departe. Apoi, ultimul punct, renunțarea la sprijinul dezvoltării unor noi piețe, aș dori să vă aduc aminte că există foarte multe state uh, unde o piață uh, pentru un pește nu este foarte dezvoltată, pe de altă parte, în alte state, piața, piața pentru anumit tip de pește este foarte dezvoltată. Deci, uneori este uh, logic să um, ai campanii de informare a consumatorilor vis-a-vis -vis de, de, anumite specii de pești pentru a promova consumarea mai largă a speciei respective de pește. Pentru că așa ține seama și de obiectivul pe care îl avem de a reduce această practică de a arunca înapoi în mare captura de pește. Pentru că dacă ai o piață pe care există o cerere pentru acest pește, doar așa vei putea uh, rezolva această problemă. Oricum, Există, desigur, anumite condiții și suntem de acord cu raportul din acest punct de vedere care trebuie respectate. Și acum permiteți-mi să mă refer la amendamentele specifice propuse de raportor. Avem o problemă legată de amendamentul numărul 4. Aici raportorul a propus să uh, reintroducem din nou ceea ce se regăsea în uh, vechea politică de pescuit, și anume că nicio modernizare a unui vas de pescuit nu ar trebui să crească capacitatea de a prinde pește a vasului respectiv. Cred că acest amendament este incoerent cu amendamentul 19, care se referă doar la capacitatea vasului de pescuit. În al doilea rând, vă aduc aminte că am avut dificultăți mari în momentul uh, în care ne dorim să analizăm care este capacitatea unui vas de a prinde pește, pentru că până la urmă este vorba de cât de eficient este un vas. Eficiența poate varia pe baza diferitelor unor criterii care nu sunt legate de vas în sine, ci de, de exemplu, de experiența capitanului, de experiența pescarilor, de experiența echipajului, de cum poate rezista un echipaj unei uh, furtuni, de exemplu. Ce deci am uh, fost confruntat cu asemenea dificultăți tehnice este foarte greu să faci o analiză concretă în acest punct de vedere, încât am renunțat la această opțiune. Dorim să atragem atenția că dacă acest amendament va fi păstrat, atunci toate uh, amendamentele care se referă la capacitatea de a prinde pește ar trebui să respecte acest amendament. Și, din nou, la amendamentul 19 se face referire direct la capacitatea de a prinde, La fel se întâmplă și la amendamentul 5. În legătură cu propunerea legată de redistribuirea fondurilor, cred că nu mai trebuie să spun nimic aici. În ceea ce privește echilibrul între capacitatea de a prinde pește și uh, potențialul productiv al resurselor de pește, cred că acesta este unul din principalele obiective ale uh, Fondului European Maritim și pentru Pescuit. Nu cred că avem aici uh, probleme. Acum, în ceea ce privește impactul asupra mediului înconjurător a acvaculturii, nu avem nicio problemă cu recomandarea făcută și cu diferitele amendamente. Poate, din uh, punct de vedere tehnic, ar fi preferabil să avem o, recom- o recomandare care să se, să se refere la mai multe articole, decât să repetăm aceleași condiții în mai multe locuri. Dar acestea sunt aspecte tehnice pe care nu trebuie să le discutăm neapărat aici. În legătură cu planurile multianuale, s-au făcut câteva recomandări. Unele dintre ele cred că pot fi rezolvate mai ușor, de exemplu amendamentul 22 care face o nouă uh, referire la articolul 17 și 29 la politica de pescuit com- comună și aici există unele repetiții care, din punct de vedere juridic, cel puțin nu sunt neapărat necesare. În ceea ce privește alte amendamente, cum ar fi amendamentul 24, unde raportorul propune să se reducă dacă este posibil sau dacă este posibil să se elimine. Este clar că orice pescar va avea un impact asupra mediului înconjurător, deci ă, dacă ne dorim eliminarea impactului, înseamnă că trebuie să renunțăm la această activitate. Aș dori să mă refer și la amendamentul 30 și aici avem uh, dificultăți tehnice. Raportorul sugerează ca, ca orice înlocuire sau modernizare a motorului nu ar trebui să servească la sporirea puterii motorului respectiv, dar ca orice altă modificare la bordul vasului care nu va spori puterea motorului, va avea până la urmă același, uh, același efect. De exemplu, dacă înlocuiești uh, elicea uh, vasului, se va duce, vei ajunge la o elice care este mult mai eficientă. Motorul nu va fi mai eficient, dar vasul va uh, performa mult mai bine. Până la urmă și costurile vor fi reduse, consumul de carburant va fi redus și un trawler până la urmă va fi mai eficient. Deci avem din nou această dificultate. Pe de-o parte, nu ne dorim să creștem puterea unui, unui motor și nu ne dorim să creștem uh, capacitatea, dar discut- și discutăm și despre eficiența unui vas, care depinde de foarte mulți factori. Și uh, princip- Uh, principalul factor legat de eficiența unui vas de pescuit în ziua de astăzi se leagă de um, aspecte tehnice electronice. Există foarte multe uh, tehnologii care permite uh, eficientizarea unui traul. Deci există anumite uh, probleme tehnice în aceste amendamente dificil de rezolvat în urma unor discuții de doar câteva minute. Aș avea observație legată de sugestia făcută de raportor. Nu mai știu exact. Da, la amendamentul 17. Aici se cere posibilitatea unor proiecte de cercetare comune prin uh, pentru colectarea de uh, date. Aș dori să vă duc aminte că o cercetare presupune uh, o cercetare pe termen lung. Și aceasta este um, activitatea care are loc acum, în acest moment, prin, uh, prin uh, mecanismele existente. Și dacă începi să colectezi date în domeniul pescuitului înseamnă că ești uh, deschis și deschis ușa unor noi activități. Unele au fost deja desfășurate timp de mulți ani. Deci dacă începem să folosim colectarea datei, datelor care au o destinație științifică pe, un, pe termen lung, cred că um, nu folosim uh, fondurile create și gândite pentru domeniul pescuitului, pentru obiectivul pentru care au fost create aceste fonduri. Deci, domnule președinte și domnule raportor, doresc să vă mulțumesc pentru acest raport foarte coerent. După cum am spus, unele aspecte tehnice cred că trebuie să fie îmbunătățite din punctul de vedere al formulării, dar uh, cel mai important lucru pentru noi este că această comisie nu sprijină reintroducerea subvenției de, pentru dezafectarea uh, vaselor sau întreruperea activităților de pescuit. Vă mulțumesc. Uh, am înțeles că avem unele lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Dar pot să vă spun că și noi vom discuti, discuta despre aceste lucruri și noi suntem cei care vom lua hotărârea despre lucrurile care trebuie să fie îmbunătățite și care sunt prioritățile pe care le avem. Acestea vor fi stabilite în urma negocierilor și dezbaterilor pe care le vom avea. Și la sfârșit doresc să dau cuvântul din nou raportorului, vă rog. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους... Mulțumesc. Le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, îi mulțumesc și Comisiei Europene pentru comentariile făcute în legătură cu niște aspecte atât de concrete. Eu deci vă mulțumesc într-adevăr pentru sugestii. Împreună trebuie să încercăm să găsim niște instrumente politice și financiare care să ne permită un pescuit durabil. De asemenea, obiectivul e să menținem această activitate profesională care e atât de importantă și să nu uităm că trebuie să conservăm și biodiversitatea. Strategia noastră a constat în faptul următor. Deci trebuie să punem la oaltă toate aceste elemente. Pentru că nu trebuie să uităm un lucru. Și pescarii sunt conștienți de faptul că există probleme, deoarece cei care suferă din punct de vedere economic din cauza uh, reducerii uh, pescuitului sunt tocmai ei, deoarece nu mai pot să trăiască de pe urma muncilor. Deci trebuie să creăm aceste zone maritime protejate, trebuie să gestionăm mult mai bine uh, pescuitul. În cazul mediului înconjurător am creat Natura 2000 în cazul coastelor, am declarat și acolo uh, existența unor zone protejate. Asta colaborând cu pescarii. Pentru că astfel uh, resursele piscicole să se recupereze. Și vă spun asta, eu am o mare experiență în acest domeniu și vă spun, deoarece am discutat foarte mult și cu cei care lucrează în acest domeniu. E drept că de multe ori aceștia se opuneau unor astfel de uh, măsuri. S-au făcut mai multe sugestii și propuneri foarte interesante. Eu voi menține legătura cu raportorii din umbră pentru a progresa la acest dosar și pentru a obține într-adevăr un pescuit viabil și pentru așa ceva nu trebuie să repetăm greșelile trecutului. Deoarece în trecut de foarte multe ori ce se întâmpla? Se retrăgeau navele, însă nu se uh, purta deloc de grijă mediului înconjurător. S-au dezmembrat, de exemplu, s-au dezafectat nave tradiționale, care practic așa au ajuns să fie aruncate. S-a renunțat deci, la activități uh, de pescuit tradiționale, de asemenea s-au folosit prost resursele comunitare și nu s-au uh, atins obiectivele scontate. Pe de altă parte, să nu uităm cât de importante sunt relațiile cu comunitățile locale. E drept că trebuie să stimulăm consumul de pește, însă asta nu înseamnă doar să oferi mai multe ajutoare pentru a consuma anumite specii de pește în funcție de regiuni. Trebuie să se, invest- să se facă investiții de asemenea în sectorul de prelucrare, să se folosească, de exemplu, instrumente financiare care există pentru IMM-uri. Deci ideea e să nu se folosească doar uh, acest fond european pentru afaceri maritime și pescuit. Deci acesta nu trebuie utilizat doar pentru activități de prelucrare. Ar trebui să se recurgă mai degrabă la niște instrumente speciale pentru IMM-uri uh, referitor la sectorul uh, prelucrării. Deci eu cred că trebuie să avem instrumentele financiare necesare și să ținem cont de strategia generală. Și dat fiind că am vorbit de pescuit și vorbim de pescuit, să nu uităm cât de importantă este cercetarea. Trebuie să știm ce se întâmplă în diferitele regiuni în care pescuim. De exemplu, în țara mea, în Grecia, ne bazăm pe niște date foarte reduse unele universități au anumite date, ne bazăm pe niște studii, pe ce ne spun pescarii, însă nu avem o viziune globală. Și de, aia atât de, de aceea e atât de importantă cercetarea în acest domeniu. Și atunci când vrei să gestionezi uh, resursele uh, hidrologice, de exemplu când am făcut asta, atunci am făcut studii în funcție de bazine hidrologice, am uh, adunat foarte multe informații să vedem exact care era situația resurselor. Și eu cred că același lucru ar trebui să se facă și în cazul pescuitului și în cazul biodiversității marine. Trebuie să vedem cum putem recupera uh, resursele halieutice și, de asemenea, să ne gândim că există și alte probleme legate de pescuit, cum ar fi poluarea sau traficul maritim, care, uh, fenomene care la rândul lor pot avea un efect asupra ecosistemelor. Vă mulțumesc că atât am avut de spus. Vă mulțumesc. Termenul de depunere al amendamentelor este 27 iunie, ora 12. În săptămâna 17-19 septembrie vom uh, vota. Probabil Comisia pentru Pescuit va vota pe data de 28 uh, octombrie. Vă mulțumesc. Ajungem la punctul 17 de pe ordinea de zi, dezvoltarea rețelei transeuropene de transport. Colega noastră Antonescu este raportor pentru acest punct și dau cuvântul dumnei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, prezenta propunere de regulament uh, va abroga și va înlocui decizia 661 din 2010 a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și pentru că este prima întâlnire pe care o avem pe acest dosar, uh, o să um, explic în câteva cuvinte la ce se referă. Uh, în prezent, infrastructura de transport a Uniunii este încă fragmentată, atât la nivel geografic, cât și între și în cadrul modurilor diferite de transport. Obiectivul principal al acestor noi uh, orientări este de a stabili o rețea transeuropeană de transport, care să acopere toate statele membre și regiunile, să constituie baza pentru dezvoltarea uh, echilibrată a tuturor modurilor de transport. Aceste uh, orientări vor defini o strategie pe termen lung pentru politica TNT până în 2030 uh, în ceea ce privește rețeaua centrală, respectiv 2050 uh, în ceea ce privește rețeaua globală. Comisia a ajuns la concluzia că cea mai bună abordare pentru dezvoltarea coordonată a rețelelor de transport în Europa este abordarea pe două niveluri, rețeaua, având o rețea centrală și o rețea globală uh, și având ca instrument cadru pentru implementarea rețelei centrale coridoarele. Pentru ca libera circulație a persoanelor și a mărfurilor să deruleze în bune condiții și pentru a se realiza coeziunea teritorială de care tot vorbim uh, în, uh, în Uniune, sigur că avem nevoie de, de o reglementare de o abordare globală și avem nevoie să se depășească limitele, blocajele și problema lipsei de legături rapide și continue. Împărtășesc, susțin abordarea Comisiei cu privire la uh, abordarea pe, două, pe aceste două niveluri, constând o rețea globală și centrală, uh, și în avizul uh, meu am urmat linia propusă de comisie aceasta se bazează pe o metodologie de prioritizare a proiectelor în funcție de anumite obiective cheie. Și s-au avut în vedere, când s-a vorbit de obiectivele cheie, principalele probleme pe care uh, le are transportul la nivelul Uniunii. Și anume, uh, legăturile lipsă, în special în cazul tronsoanelor transfrontaliere, care constituie un obstacol major în care a liberei circulații a mărfurilor și a călătorilor în interiorul Uniunii și între statele membre, de asemenea și între statele membre și țările învecinate. Discrepanțele care există în ceea ce privește calitatea și disponibilitatea infrastructurii. Acest aspect se manifestă atât între statele membre și în interiorul, cât și în interiorul lor. Firește că ă, acest lucru duce la blocaje și ă, ne referim în special de conexiunea est-vest, care necesită îmbunătățiri e nevoie de crearea de noi infrastructuri, de menținerea și de uh, reabilitarea infrastructurilor existente. O altă problemă este fragmentarea infrastructurii de transport dintre modurile de transport. Având în vedere că numeroase moduri de transport nu dispun de capacități multimodale, potențialul și capacitatea transportului multimodal de a elimina blocajele este insuficient exploatat. Sigur, mai sunt și obstacole și blocajele uh, cauzate de norme și cerințe operaționale diferite în statele membre, în ceea ce privește interoperabilitatea și aici uh, eliminarea legăturii, trebuie să spun că eliminarea legăturilor lipsă și a blocajelor nu este doar uh, o chestiune care ține de infrastructură, ci și de măsuri administrative în sensul accelerării procedurilor la frontiere. De aceea doresc să încurajez Comisia să continue eforturile în acest sens și mai ales, din punctul nostru de vedere, accentul trebuie să se pună pe uh, reducerea la minima impactului asupra mediului. Rețeaua trebuie creată, dezvoltată și administrată într-o manieră eficientă și sustenabilă din punct de vedere a resurselor. Sigur că investiție trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, Ă, știm că avem ă, ă, targetul de 60%, de reducere de, cu 60% până în 2050 și acest lucru trebuie să se reflecte în politica în domeniul transporturilor. Utilizarea combustibilor fosile a fost firește dominantă în sectorul transporturilor, însă vedem că se produc modificări, lucrurile încep să se schimbe, vorbim de tot mai mult de energie verde, de combustibil alternativ în transport și cred că trebuie să uh, ne îndreptăm către un transport cu cât uh, mai, uh, cu emisii de carbon cât mai, cât mai scăzute. Ca să sintetizez, din punct de vedere al mediului, ar trebui să avem un transport care să utilizeze energie mai puțină, mai curată, să exploateze mai, să exploateze mai bine infrastructura existentă și să-și reducă impactul asupra mediului. Um, sigur că uh, în ceea ce privește uh, sistemele inteligente pe care le, uh, le avem la dispoziție, ar trebui să punem un accent mai mare pe utilizarea acestora în transport, navigarea prin satelit și, sigur, pe o logistică mai bună, pentru că astăzi 25% din vehicule grele încă circulă, tur sau retur, fără încărcătură Uh, deci uh, avem nevoie de un mai bun tranzit intermodal care să permită uh, fiecărui mod de transport să fie valorificat și sigur trebuie să punem accent pe modurile de transport care sunt sustenabile, căi ferate și căi navigabile și mai curate din punct de vedere al mediului. în același timp, cred totuși că trebuie să avem o abordare echilibrată și diferențiată. De exemplu, transportul feroviar Uh, sau pe căi navigabile de marfă, din punct de vedere ecologic, au un avantaj evident față de, de transportul rutier de marfă, dar nu trebuie să uităm capilaritatea transportului rutier, care rămâne uh, o singură opțiune când vorbim de zonele care nu sunt atât de bine conectate, zone geografice care nu pot oferi posibilitatea unei infrastructuri multimodale, sau atunci când vorbim despre o distanță scurtă de livrare sau de încărcături mici. Din punct de vedere al biodiversității, ă, construirea infrastructurii formă de căi ferate, drumuri, căi navigabile, sigur că poate avea consecințe asupra habitatelor naturale și poate duce la punerea în pericol ă, anumitor specii. Consecințele negative pe care le-ar putea avea asupra biodiversității trebuie, prin urmare, pe deplin luate în considerare atunci când proiectăm, când construim și când finanțăm infrastructura în domeniul transportului Uh, și trebuie să punem accent pe necesitatea de soluții alternative atunci când, studiile uh, arată că uh, aceste infrastructuri, construirea acestor infrastructuri pot avea, poate avea efecte negative asupra mediilor și de asemenea și pe măsuri compensatorii. În privința zonelor urbane, transportul cauzează blocaje de trafic, zgomot și poluarea mediului Sigur că asta ne uh, influențează calitatea arului și până la urmă calitatea vieții. De aceea, uh, cred că trebuie să facem uh, eforturi în eficientizarea sistemului de transport și în reducerea emisiilor și utilizarea vehicolelor cu zero emisii în orașe poate fi o soluție. Trebuie să avem în vedere în același timp că cererea de transport este totuși mare, așa încât cetățenii trebuie să aibă să li se ofere posibilitatea unor metode alternative, dacă vrem să avem, uh, să reducem efectele asupra, asupra mediului. Uh, din punct de vedere uh, al siguranței, trebuie să punem, să punem accent pe siguranță și securitate în domeniul transporturilor în egală măsură și cred că trebuie să refugiile pentru odihnă de-a lungul autostrăzilor trebuie să fie în funcție de densitatea traficului, de nevoile regionale, și de condițiile geografice pentru a reduce uh, accidentele datorate oboselii uh, și pentru a uh, evita supraaglomerarea. Și ca ultim punct, cred că revizuirea implementării rețelei centrale care va fi făcută de comisie în decembrie 2023 trebuie să ia în calcul și situația economică și bugetară atât a Uniunii cât și a statelor membre, deci cred că statele trebuie consultate atunci când uh, uh, se ia în considerare modificarea rețelei uh, centrale. Mulțumesc, aștept comentariile colegilor um, și a comisiei, pentru că o avem, o avem alături de noi. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Antonescu. Dau cuvântul colegii noastre, Frida Prepolț. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc, doamne raportor, pentru examinarea acestui domeniu și pentru elaborarea acestui raport. Um, Cred că proiectul TNT are o istorie deja îndelungată și este esențială nu doar pentru funcționarea pieței noastre interne, ci este un domeniu care adaugă um, o plus valoare pentru cetățenii noștri. Am lucrat deja la acest proiect de 20 de ani, însă mai sunt încă multe lucruri de îmbunătățit uh, și trebuie să ne concentrăm uh, eforturile pe plus valoarea cea mai mare. Și Cred că um, și propunerea um, comisiei uh, este foarte importantă și e nevoie și de avizele tuturor acestor comisii pentru sprijinirea raportului comisiei principale, cea de transport, pentru că e vorba de multe interferențe cu alte domenii de politică legate nu doar de facilitatea mm, uh, conectarea Europei, dar și de obiectivele Europa 2020 și obiective legate de politica regională. Deci cred că este foarte important uh, ca noi să rămânem coerenți în propunerile pe care le discutăm. În ceea ce privește activitatea noastră aici la Comisia pentru Mediu, uh, eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe acele um, aspecte din regulament care țin de mediu și să asigurăm uh, consecvența, uh, coerența acestora și a celorlalte propuneri legislative. Și în acest sens aș vrea să mă concentrez pe trei puncte. Uh, în primul rând, vreau să-mi manifest sprijinul pentru articolul 42 și protecția mediului. Îmi pare rău că când un consiliu a ales să șteargă, să elimine acest articol și vă reamintesc și am spus de Carta Verde din 2009 referitor la viitorul rețelei în care spuneam uh, că facem apel la Comisie să solicite statelor membre să includă uh, în legislația europeană programarea proiectelor TNT. Și cred că asta înseamnă că articolul 42 ar trebui să rămână în text și chiar să fie întărit printr-o aplicare, de exemplu, transfrontalieră a, transfrontalieră a um, um, prevederilor care trebuie adăugate în mod uh, specific la text, dar și uh, prevederi legate de cooperare între statele membre care să fie stimulată și apoi trebuie de asemenea redusă povara administrativă. Sunt uh, încântat să aud că doamna raportor sprijină acest articol și că a sugerat adăugiri la acesta. Cred că articolele 4 și 5 sunt uh, esențiale pentru comisia noastră și ocupă un loc important în uh, raport. Este vorba de obiectivele rețelei TNT și diferitele resurse. și uh, susțin faptul că reducerea emisiilor de uh, gaze cu, de carbon și um, obiectivele de mediu trebuie să fie sprijinite, dar acestea reprezintă de fapt și condiții pentru implementarea acestor proiecte. Vă aduc aminte de rezoluția din 2009 și alinatul 7 la acestea, unde Parlamentul face apel la Comisie să se concentreze mai mult pe garantarea unor mijloace de, unor moduri de transport uh, mai um, cu un impact mai mic asupra mediului și în acest sens aș vrea să întreb uh, Comisia cum uh, se descurcă cu aceste cerințe, dacă acestea sunt puse în practică. Și de asemenea, poate că unele obiective ar putea să fie mai bine țintite, mai stricte, mai inclusiv uh, cele din Cartea Albă, astfel încât să includem și transporturile durabile și, în sfârșit, mi se pare că articolele 37 și 39 legate de noile tehnologii și inovație. Aceste două articole sunt și ele foarte importante pentru comisia noastră și cred că am putea să adăugăm câteva lucruri utile la acesta. De exemplu, la 39, unde se vorbește despre măsuri pentru abordarea costurilor externe um, referitoare la zgomote, internalizarea costurilor, uh, Um, este interesant apoi um, modernizarea navelor pentru reducerea emisiilor și acestea ar trebui să fie incluse în acest uh, articol. Acestea ar fi, uh, doamnelor și domnilor, mențiunile mele și aștept cu interes uh, o cooperare fructuoasă cu raportorul și cu raportorii din umbră pentru a elabora un aviz pertinent al comisiei noastre. Acum cuvântul comisiei. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Opinion, uh, which I think does underline the... Doresc să mulțumesc raportorului și pentru acest proiect de aviz care reflectă ambiția propunerii Comisiei, care a avut ca obiectiv un temei juridic pentru o politică de infrastructură pentru o politică de transport în piața unică care duce la un transport mai eficient din punct de vedere al resurselor, la un transport mai durabil, contribuind în același timp la competitivitatea societății și a economiei noastre. Cred că multe din uh, recomandările din raport sunt utile, chiar dacă nu toate, și aș dori să subliniez Uh, în primul rând amendamentele uh, legate de zonele de parcare, care sunt foarte utile, și apoi uh, recomandările făcute pe, față de mediu, unde se consolidează textul comisiei, un lucru care va fi, cred că, foarte util în momentul în care mai târziu vom discuta aceste aspecte cu Consiliul. cred că um, Consiliul, când a renunțat la articolul referitor la mediu, nu a dorit să transmită mesajul că mediul înconjurător nu este important. Cred că există dovezi tot mai numeroase că statele membre țin seama de aspectele de mediu când promovează infrastructura de transport. Au considerat pur și simplu că nu acesta este locul potrivit pentru a avea acest uh, articol. Apoi, amendamentul raportorului referitor la nu mai știu exact care este artic- numărul uh, articolului, ci uh, care se referă la clauza de revizuire. Precizările sunt foarte utile pentru că obiectivul uh, propunerii comisiei este să stabilească un, uh, o rețea nucleu bazată pe diferite criterii și în același timp să propună statelor membre, dar și instituțiilor europene să se angajeze ca acest uh, nucleu al rețelei să fie realizat până în anul 2014. Uh, Cred că este un lucru important într-o zonă unde punerea în aplicare este întotdeauna o provocare. Domnule președinte, dacă îmi permite să fac o sugestie vis-a-vis -vis de un punct care nu se regăsește în uh, raport, este vorba de coridoarele din rețeaua nu nucleu. Este vorba de instrumente care apar în propunerea Comisiei, instrumente de a duce la crearea acestei, uh, acestei rețele centrale, dar ar permite Um, de asemenea o legătură mai puternică între politica de infrastructură și politica de transporturi. Prin intermediul acestor uh, coridoare ne-am putea asigura că ajungem la o intermodalitate între mijloacele de transport și uh, putem să ne asigurăm că uh, transporturile operate pe aceste coridoare sunt mai durabile. Drept urmare, conceptul de coridoare verzi, ecologice, s-ar putea reflecta mai mult în avizul Parlamentului, pentru că și acest lucru ar ajuta Comisia în discuțiile viitoare pe care le vom avea cu Consiliul pentru a ne asigura că obiectivele de mediu vor fi operaționale în mod complet în momentul în care va fi pusă în aplicare această legislație. Însă vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o să intervin pe marginea acestui raport. Și mulțumesc și raportorului. Mulțumesc Comisiei Europene și acum are din nou cuvântul doamna raportor. Doamna Antonescu, vă rog. Doamnei uh, Frida Brepols, uh, cât și Comisie pentru comentariile uh, făcute. Împărtășesc multe din, din cele afirmate de colega mea, atât în privința articolului 42, cât și cu privire la articolul 4 și 5, care ocupă de asemenea un loc important și în raportul meu. Uh, cred că noile tehnologii, de asemenea, trebuie să uh, uh, scoase în evidență sau folosirea noilor tehnologii pentru îndeplinirea, realizarea unei rețele de transport cât mai, cât mai eficiente și am luat act și de comentariile pe care Comisia le-a făcut cu privire la punerea accentului asupra mai mare accent în avizul nostru cu privire, cu privire la coridoarele din rețeaua nucleu și de conceptul de, de coridoare verzi. Uh, vreau să asigur uh, colegii de, uh, că voi încerca să iau în, în considerare toate, toate opiniile, astfel încât avizul din partea comisiei noastre să fie unul cât, cât mai bun și să reflecte angajamentul pe care Parlamentul și Comisia de Mediu trebuie să-l ia în privința domeniului uh, uh, transportului, pentru că știm cât, cât, este de, uh, cât de mult impactează transportul mediu, atât în ceea ce privește um, emisiile de carbon, cât și biodiversitatea. Um, o să mai anunț, o să mai fac mai precizare cu privire la, la termenul de amendare. Acesta este 5 iulie și o să închei pentru că probabil am vorbit prea mult. Mulțumesc! über Infrastruktur und über despre infrastructuri și economia, reducerea emisiilor uh, gazelor cu efect de seră, cred că nu putem vorbi niciodată prea mult. Dar, într-adevăr, data de 15 iulie este termenul limită pentru prezentarea amendamentelor la ora 12. 19-20 um, septembrie vom vota la comisia noastră aceste amendamente și Comisia TRAN, responsabilă pe fond, va vota în luna noiembrie acest raport atât de important pentru dezvoltarea rețelelor uh, europene de transport. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la această discuție a punctului 22 de pe ordinea de zi și înainte să trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, aș dori să salut un grup aici la comisia noastră sunt reprezentanți ai uh, Ministerului pentru Energie și Mediul Înconjurător din landul Baden-Württemberg. Dumnelor sunt prezenți aici la invitația colegului nostru Richard Zeber. Landul Baden-Württemberg, un land din Germania, este mai mult sau mai puțin la fel de mare ca și Belgia, Bine ați venit uh, aici. Puteți observa care este procedura legislativă la noi la Parlamentul European. Deci, din nou, bine ați venit alături de noi. So, jetzt kommen wir zum Ajungem acum la punctul 23 de pe ordinea de zi, Parteneriatul European pentru Inovare în domeniul apei. Coordonat coordonatorii au hotărât să avem o dezbatere împreună cu Comisia Europeană și aș dori să dau cuvântul în primul rând Comisiei pentru a ne prezenta această temă, după care vom avea o discuție la care vor participa și colegii. Bine ați venit, vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre pentru a avea acest schimb de opinii. Thank you very much, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă face o prezentare scurtă a acestui uh, parteneriat european pentru inovare în domeniul apei. În primul rând, după cum știți, acest parteneriat, aceste parteneriat au fost propuse în contextul uh, inițiativelor principale de 2020. Sunt văzute ca un fel de cadru pentru accelerarea inovării și pentru a aduce o contribuție semnificativă la rezolvarea unora dintre provocările societale cele mai mari. După cum știți, uh, în această comisie, provocările legate de apă sunt unele foarte mari, multe dintre ele se referă la calitate, la cantitate, iar acestea sunt, se așteaptă să fie din ce în ce mai mari în viitor, având în vedere schimbările climatice, dezvoltările socioeconomice, creșterea din ce în ce mai mare de apă și de produse agroalimentare. De asemenea, probabil că știți că um, foaia de parcurs uh, Europa 2020 pentru eficiența în domeniul resurselor a pus un accent deosebit pentru eficiența în domeniul apei. În același timp, Comisia Europeană în acest moment dezvoltă o amprentă um, um pentru economisirea apelor și uh, această inițiativă de parteneriat, parteneriat va fi una strâns uh, coordonată pentru a ne asigura că abordările inovatoare uh,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 aduc, um, vor fi implementate și încadrate în politica europeană în domeniul apei, un alt uh, domeniu pentru care am dezvoltat acest parteneriat pentru inovare, este că am considerat că există oportunități deosebit de mari în sectorul apei în acest sens, există o, o piață foarte importantă, există cunoștințe foarte multe și tehnologie la dispoziție la nivel european în domeniul apei, însă uneori aceste cunoștințe sunt un pic uh, disipate, sectorul apei uh, din Europa este unul foarte activ, inovativ și dezvoltă multe soluții inovatoare la nivel mondial, însă adesea nu uh, beneficiem suficient de avantajele pieței care decurg din aceste dezvoltări. Deci, practic, scopul acestui parteneriat este acela de a elimina obstacolele pentru pătrunderile pe piață și să uh, beneficiem de pe urma avantajelor în domeniul apei pe care le avem în Europa și acest lucru s a traduce în mod ideal la capacitatea întreprinderilor europene de a duce aceste lucruri pe piață și de a atinge potențialul economic maxim. Plus valoarea acestor uh, parteneriate pentru inovare este aceea de a crea o masă critică, de a reuni uh, resurse din diverse sectoare, din statele membre, din diverse regiuni și pentru a facilita coordonarea, împiedicarea suprapunerilor și uh, facilitarea identificării obiectivelor comune și așa mai departe. Avem multe instrumente care se concentrează pe um, partea de um, oferire, de ofertă, de Uh, tehnologie însă și trebuie să asigurăm că aceste acțiuni sunt legate de cele pe parte de cerere. Deci ideea ar fi să combinăm dimensiunea de cerere cu cea de uh, ofertă în domeniul uh, inovării și de asemenea să comercializăm inovațiile pentru a fi clar acest parteneriat pentru inovare nu este o inițiativă nouă de cercetare sau de finanțare, ci e vorba de o idee de a coordona, de a aduce o anumită coerență coerență um, inițiativelor care există deja, inclusiv uh, programe comune de programare, um, platforma de tehnologie europeană, parteneriate naționale de uh, inovare, actori din sector, um, factorii de decizie, practic promovăm atât abordarea multidisciplinară și nu ne concentrăm doar pe tehnologie, ci și alte tipuri de inovare, abordări inovatoare de, finanț- de finanțare a proiectelor, guvernanță și așa mai departe și, așa cum am spus, o implicare a tuturor uh, actorilor uh, interesați. După cum știți, probabil am uh, propus în comunicare uh, o organizare a activității pe trei pachete, eh, management rural, urban și industrial al apelor. Eh, eh, acest lucru ajunge oarecum la nivel intuitiv când avem deja o directivă mm, cadru pentru, apele, pentru ape care regrupează toate aceste lucruri, dar am primit un sprijin important din partea părților implicate de a um, susține aceste, aceste inițiative și vrem să uh, ne concentrăm și pe câteva um, teme transversale, dar toate acestea vor fi mai clare în planurile de implementare strategice care vor fi pregătite și încheiate până la sfârșitul anului. Rezultatele la care ne așteptăm ca urmare a acestor parteneri, parteneriate țin de chestiuni de inovare prin care vom demonstra anumite abordări, soluții inovatoare. De asemenea, vom avea câteva măsuri legate de uh, distribuirea, publicarea inovărilor care există deja sau celor care vor fi descoperite ulterior și apoi vom identifica și încerca să eliminăm obstacolele în calea inovării, inclusiv cele din legislație și vom identifica piețele pentru cei care au soluții la provocările cu care ne confruntăm. Nu e vorba de un instrument nou de finanțare, însă ne vom mobiliza oricum uh, instrumentele financiare deja existente, inclusiv finanțarea pentru cercetare, dar și uh, finanțare în cadrul programului LIFE și nu e vorba doar de finanțări uh, din partea Uniunii, ci și finanțări din partea autorităților naționale. Am uh, trimis deja comunicarea, a fost discutată de Consiliu pentru Mediu la reuniunea din 11 noiembrie, am primit sprijin pentru aceasta, uh, comisarul Potoșnic ne-a trimis o invitație pentru crearea unui uh, grup de coordonare la nivel înalt care se va reuni pentru prima dată în septembrie și după aceea se va um, elabora planul strategic de implementare și va fi adoptat până la sfârșitul anului. Desigur, am invitat și uh, eurodeputații să fie uh, implicați în dezvoltarea ulterioară a acestui parteneriat și uh, ne bucurăm de această ocazie de a discuta cu dumneavoastră și de a vă prezenta ideile noastre. La atât rămân deocamdată. Mulțumesc. Mulțumim pentru această intervenție. Și acum avem trei colegi care au uh, cerut uh, cuvântul. Richard Seber and Edith Estrella. Horst Schnellhardt. Okay, damit schließe ich die Redner. Am încheiat lista vorbitorilor și acum Judith Merkis are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare a tuturor aspectelor importante în domeniul apei. Cred că a venit momentul să ne concentrăm mai mult pe ce înseamnă acest domeniul al apei, pentru că dacă ne dorim o economie mai ecologică, o economie mai independentă în Europa, independentă de importul de materii prime de pe alte continente, atunci apa trebuie să se afle întotdeauna în centrul acestor eforturi. Un lucru foarte bun Cu aceasta se încheie partea de laude, pentru că am și câteva remarci critice. Am înțeles că ne-ați prezentat o listă lungă cu uh, aspecte, dar nu înțeleg care sunt rezultatele pe care le avem deja. Uh, Um, eu am crezut că ne dorim soluții pentru uh, marile probleme sociale și o soluție pentru aceste mari probleme sociale nu este o listă cu probleme. Și chiar dacă, pentru, chiar dacă vă laud pentru că ați, uh, ați început acest uh, proces, de fapt ne cereți un cec în alb pentru a vă crede uh, că veți uh, rezolva toate aceste probleme, însă trebuie să vă spun că nu vă putem da acest cec în alb dacă rezultatele nu sunt clare. Sper că veți putea fi puțin mai clară din acest punct de vedere, pentru că ați spus că ați identificat idei și că măsurile vor fi finalizate până la sfârșitul anului. Ați spus că doriți să facilitați definirea unei dezvoltări comune, să creați o masă critică. Sunt concepte prea vagi și uh, fac un apel Comisiei în acest punct de vedere, pentru că cred că este a treia sau a patra oară când aceste parteneriate europene pentru inovare sunt amintite și ni se cere sprijinirea lor, dar până acum nu am văzut niciunul dintre aceste parteneriate. Deci, vă sprijin, dar în același timp, cred că ar trebui să fim puțin mai concreți. Ah, aș dori să mai adaug un list la un uh, obiect, o problemă pe lista dumneavoastră. Nu ar trebui să uităm uh, nanotehnologiile, de exemplu, pentru că pe viitor acestea vor reprezenta o mare problemă. Mulțumesc, Judith Merkis, Richard Zeber. Doresc să mulțumesc și eu uh, reprezentantei Comisiei pentru prezentarea acestor parteneriate pentru inovare. Mie mi se pare important faptul că Comisia discută tema apei pentru că um, știm foarte clar că apa va reprezenta o provocare mare pentru, nu doar pentru Europa, ci o, va fi o, o provocare globală. Desigur, am avea nevoie de indicatori pentru a măsura succesul sau lipsa de succes a efortului în acest domeniu, însă în același timp trebuie să dau dreptate comisiei, nu putem defini acum care va fi rezultatul final. Până la urmă este vorba de un proces a cărui rezultat nu este cunoscut acum și dinamica procesului este cea care ne va arăta dacă ne aflăm pe drumul bun sau nu. Câteva remarci din partea mea. Comisia se concentrează întotdeauna foarte mult pe măsurile legate de cerere. Pe, în toate documentele Comisiei se pun accentul pe uh, cerere. Este un lucru important, însă dacă este să vedem care este situația în ansamblu ei, ar trebui să vedem și care este situația legată de oferta de apă în acest, uh, oferta în acest domeniu, să ne asigurăm că există o ofertă și din acest punct de vedere am putea să ne gândim și la posibilitățile tehnice de îmbunătățire a um, ofertei să nu uităm la posibilitățile aduse de diferite modalități uh, tehnice. În uh, acest, acest domeniu, acest sector pune la uh, asigură existența a 600.000 de, de locuri de muncă și, din punctul meu de vedere, potențialul economic pentru Europa este foarte mare. Din punct de vedere tehnologic am făcut unele lucruri uh, bune și Comisia ar trebui să facă mai mult deci aș avea un apel față de comisie să nu uite oferta și să se, să se concentreze doar pe cerere. Au fost uh, amintiți trei piloni, dezvoltarea rurală, urbană și industria. Mie mi se pare că s-a uitat puțin sectorul energetic, pentru că până la urmă în Europa sectorul energetic uh, este cel care consumă cel mai mult uh, apă. Uh, și trebuie să vedem dacă nu există modalități de eficientizare a, a morfologiei apei în acest sector. Și mă gândesc la sistemele de răcire care folosesc uh, apă în diferite, în diferite circunstanțe de producere a energiei electrice. Mă bucură faptul că Alături de noi sunt colegii din Baden-Württemberg, pentru că pentru toată lumea știm cât de importantă este politica legată de prețuri. O politică de, legată de prețuri trebuie să promoveze întotdeauna măsuri eficiență, eficiente. Pentru o politică eficientă din punctul de vedere al costurilor avem nevoie în general de, eficient, de consum eficient a energiei și Înțeleg că Comisia a trecut la uh, procedura de încălcare, la primele etape a procedurilor de încălcare a tratatelor, fără a discuta cu actorii uh, din sectorul respectiv, pentru că nimeni nu prea înțelege clar ce, care este interpretarea Comisiei articolului 9. Uh, deci, l-aș ruga pe domnul Schroeder și pe reprezentanta Comisiei să țină seama de aceste puncte, să, să le discute cu comisarul Potocnic. Parlamentul se așteaptă din partea Comisiei să fie implicat în această discuție. Comisia să ne spună ce înseamnă, cum interpretează această politică legată de prețuri, pentru că nimeni nu înțelege foarte clar ce înseamnă sau cum este interpretat articolul 9. Și, dacă îmi permiteți, o ultimă afirmație legată de orizontul 2020. S-a spus pe bună dreptate că nu discutăm despre o politică de cercetare, ci despre o platformă. Totuși sunt dezamăgit că um, nu, nu se reflectă domeniul apei în cadrul de cercetare uh, numărul 7. Uh, dacă știm că avem un sector um, inovator, care reprezintă o mare provocare pentru societate și um, avem un program de cercetare gândit până în anul 2020 și pentru această mare provocare societală nu sunt prevăzute deloc uh, fonduri, atunci este un lucru dezamăgitor care trebuie bunătățit. Vă mulțumesc. Edita Strela are acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc Comisiei pentru că discutăm aceste teme atât de importante astăzi. Doresc să mulțumesc și domnului președinte pentru că a pus acest punct pe ordinea de zi. Din punctul meu de vedere, este o dezbatere care trebuie continuată și ar fi important ca nu doar de eurodeputații să participe la această dezbatere, ci și alți actori. În legătură cu importanța apei, spunem întotdeauna că este de la sine înțeles că apa nu lipsește din uh, viața noastră. Lipsa apei ar putea duce la apariția unui uh, război oricum, până acum nu s-a întâmplat acest lucru, uh, dar apa reprezintă în continuare un uh, bun fundamental a cărui importanță, din punctul meu de vedere, nu a fost recunoscută suficient până acum. Drept urmare, um, măsurile propuse de comisie sunt uh, binevenite. Cred că trebuie să folosim noile tehnologii pentru a face o evaluare a calității apei. Trebuie să folosim aceste tehnologii pentru a îmbunătăți eficiența folosirii apei. Se cunoaște faptul că un management eficient al apei nu a fost atins până în acest moment. Cred că avem nevoie de colectarea de date suplimentare um, în legătură cu cantitatea de masă, cu volumul de masă care este uh, consumat la, în fiecare stat în parte și din acest punct de vedere noile tehnologii ar trebui să joace un rol fundamental. Aș dori să adresez trei întrebări Comisiei. Prima întrebare se leagă de finanțare. Într-adevăr, finanțarea este un uh, aspect important al activităților uh, noastre. Reprezentanta Comisiei a spus că finanțările au loc prin programul uh, LIFE, prin fondul de coeziune și prin intermediul fondurilor naționale. Ei bine, trecem tocmai printr-o perioadă caracterizată de o politică de austeritate în multe state membre, deci trecem printr-o criză mai uh, largă, de fapt. Și în acest context, mă întreb dacă chiar credeți că statele membre pot asigura uh, propriile contribuții financiare la uh, finanțarea acestor programe. A doua întrebare se uh, referă la găsirea unor noi unor noi soluții inovatoare și la diseminarea acestora. Mă întreb dacă aveți o idee despre cum urmează să fie diseminate aceste noi cunoștințe la nivelul statelor naționale sau în cadrul unei campanii globale. Apoi, o altă întrebare care este de fapt mai degrabă o considerație. În diferitele rapoarte redactate de Parlamentul European se face în mod repetat uh, propunerea creării unei instituții care să observe um, apariția secetelor. Secetele ar trebui să fie considerate a fi um, catastrofe naturale. Și o secetă înseamnă lipsă de apă. Și o lipsă permanentă de apă are efecte economice, are efecte asupra bunăstării, are efecte asupra calității vieții oamenilor. Drept urmare, aș dori să știu dacă Comisia are idei concrete despre cum urmează, urmează să, fie pun, să fie pusă în aplicare această propunere care a fost făcută deja de mai multe ori uh, de Parlamentul European. Domnul Schnellhardt are cuvântul. Vă mulțumesc! Avem această directivă cadru pentru apă și cred că avem nevoie și de abordarea pe care a prezentat-o Comisia. Comisia a spus că inovarea este foarte făr- fărâmițată, că există abordări foarte diferite și faptul că există o abordare unitară este un, lucru important pentru a ajunge într-un mod rațional la folosirea mai, mai eficientă a resurselor și fără să spunem de la bun început care este obiectivul unui uh, programului. Deci nu putem ști care va fi rezultatul final acestui program. Nu cred că acesta este abordarea de care avem nevoie. Sunt de acord și cu cele spuse de domnul Zeber, nu doresc să le mai repet, mai ales din punct, uh, vis-a-vis -vis de sectorul energetic. Oricum, Cred că apa va avea un rol tot mai mare ca depozitar de energie în contextul uh, energiilor regenerabile. Pentru mine aici situația este totuși puțin neclară și aș dori să întreb Comisia care este cadrul practic în care dorește să activeze. Uh, sunt reprezentanții guvern, guvernelor care vor, uh, vor discuta între ei sau chiar dorește să uh, aducă la un loc actorii de la fața locului din acest domeniu, să organizeze conferințe. ce eu nu înțeleg exact care va fi punerea în aplicare a acestui program. Și abia după aceea, uh, pentru să vedem și chiar și noi să putem uh, monitoriza care sunt procesele care au loc. Vă mulțumesc, doamna Sofia Marsai Cucovici. Eh, Predsednic, cai pom- Mulțumesc. Știm cât de importantă e apa când mergem în India, în China, în China sau în Africa. În Europa nu ne dăm seama de importanța acestei surse. Nu le dăm seama că o apă curată înseamnă sănătate, deoarece foarte multe boli se datorează unei ape potabile care nu e suficient de bună sau din cauza apei poluate. Eu provin dintr-un loc în Slovenia care se numește apa albă, Bila Vodei, în slovenă. Și întotdeauna am respectat apa. Trăiesc de asemenea într-o zonă în care apa iese practic direct din inima munților. În Slovenia am fost și directoarea unei platforme tehnologice pentru apă, însă nu știu dacă există așa ceva uh, la nivel european. Însă pot să vă spun că din experiența mea, legăturile dintre întreprinderi IMM-uri uh, și, și centrele de cercetare uh, dau roade incredibile. Se poate inova atât de mult, se pot găsi soluții atât de inovatoare în acest, uh, în acest domeniu. Soluții prin care putem refolosi apa deja utilizată, care poate fi purificată. Putem de asemenea înființa circuite uh, închise care ne pot uh, permite să economisim foarte mult, asta la nivelul industriei. Și cercetarea și dezvoltarea în uh, ceea ce privește folosirea apei în domeniul uh, energetic uh, oferă în continuare foarte multe uh, șanse, deoarece tehnologia pe care o avem în acest domeniu are peste 100 de ani. Uh, cu siguranță putem crește eficiența și cu siguranță putem folosi mult mai bine această resursă naturală într-un mod mult mai prietenos față de mediul înconjurător. Apa trebuie să fie o sursă de sănătate, să fie sursa vieții și de asemenea trebuie să fie și uh, o sursă care să atragă turistul, turismul apă curată nu e ceva uh, neînsemnat. Și nu se găsesc multe locuri pe planetă unde poți bea apa direct, o apă bună care să nu fie îmbuteliată în plastic. E o temă foarte importantă, să vă spun, noi nu suntem conștienți de importanța uh, Apa e o sursă mult mai limitată decât alta. Doamna Oconi. Merci, monsieur le président. Ehm, mulțumesc. Această comunicare a Comisiei către Parlament ă, e un document foarte bun, o bază de lucru extrem de utilă. Vreau să vă reamintesc că înainte de a avea această comunicare, împreună cu colegul Richard Zeber, nu știu dacă am vorbit azi de asta, deci împreună cu domnul Zeber am uh, dus la publicarea unei rezoluții. Rezoluție a Parlamentului. Unei rezoluții pe care am dus-o la Forumul Mondial al Apei. Trebuie să știți că această rezoluție a fost considerată dintre cele 197 rezoluții prezentate de parlamentele naționale ca fiind rezoluția cea mai ambițioasă. Noi făceam trimitere la Convenția ONU din 1997 privind gestionarea cursurilor de apă internaționale. Și parlamentele naționale au, au găsit uh, extrem de utilă trimiterea noastră la acest document, la această convenție a ONU. Bine, înainte de următorul forum internațional al apei care va avea loc în Corea, ar trebui să pregătim un document. Uniunea Europeană va fi foarte prezentă acolo, deci e important să avem documente uh, la care am lucrat împreună. Documente în legătură cu viitorul, în legătură cu politicile de viitor ale Uniunii Europene în acest domeniu al apei. Vă mulțumesc și acum în numele Comisiei puteți interveni din nou pentru a răspunde la întrebări. Vă rog. Thank you very much for uh, all of these, uh... Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii foarte interesante și vă mulțumesc și pentru laude. Poate că nu am exprimat, uh, am explicat prea bine structura de gestionare a lucrurilor și în comunicare am spus cum vom înființa rețele uh, foarte deschise care vor oferi acces tuturor la toate nivelurile, deci va fi un proces deschis în care putem implica mulți protagoniști. De asemenea, am prevăzut uh, un nivel mare de coordonare între diferitele rețele. În același timp, suntem conștienți de faptul că nu ar trebui să fie un exercițiu prea birocratic, cu multe grupuri permanente și reprezentanți uh, uh, nenumărați. Deci trebuie să, să fie mm, o structură deschisă, să avem deci o participare la mai multe niveluri și unul din principalele motive pentru care în comunicare nu am stabilit exact cum ar trebui să arate această structură și ce rezultate ar trebui să obțină. Deoarece nu cred că nici comisia și nici organizație de la Bruxelles nu ar trebui să definească acest lucru. E ceva important pentru toți cei implicați, inclusiv pentru industrie, cei care vor trebui să dezvolte și să comercializeze soluțiile. Deci procesul trebuie să fie deschis, nu e un cec în alb, însă credem că împreună trebuie să ajungem la o înțelegere. Avem ideile noastre în legătură cu obiectivele, am vorbit despre acestea în comunicare, avem și niște idei concrete, vrem să demonstrăm niște lucruri, să punem în practic altele și să diseminăm practicile deja existente. Deci vă spun, structura arată cum arată, deoarece am vrut să menținem un anumit grad de deschidere. Referitor la ideile privind domeniile care ar trebui aplicate, da, sunt lucruri pe care le-am um, identificat și noi. Sunt confruntări uh, dificile, cărora trebuie să le facem față într-un fel sau altul nu vom putea să le facem față tuturor în cadrul parteneriatului pentru inovare. Acolo va fi vorba și de alte lucruri și ne putem ocupa de anumite aspecte și într-un context diferit. Gestionarea apei e esențială în ceea ce privește producția de energie, biomasa. Va trebui să Trecem în revistă toate aceste aspecte. Referitor la stabilirea prețurilor. Suntem în faza de evaluare a tuturor bazinelor hidrologice și vrem să vedem în ce măsură politica de prețuri uh, din decizia cadru a fost uh, implementată la nivel european și în acel blueprint, în acea structură de bază, vom arăta cum putem îmbunătăți lucrurile pe viitor. Deci aceste două lucruri uh, le elaborăm uh, cu o coordonare foarte strânsă. Poate că nu m-am exprimat suficient de clar când vorbeam de furnizarea și cererea de apă. Eu vorbeam de fapt de uh, ambele aspecte, și cerere și furnizare, și din perspectiva inovării. Fapt de inovare vorbeam. Trebuie să vedem care e soluția cea mai rentabilă. Și referitor la inovare, va trebui să analizăm atât problema cercetării, dar și a cererii. Legătura cu cercetarea. Da, sunt de acord că aici ar trebui să avem un obiectiv ce se bazează pe cercetare. Trebuie să găsim căi de a putea soluționa o serie din toate aceste probleme. Sper că v-am răspuns la toate întrebările și vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc, doamnă Ferman. Da. Uh, cred că a devenit clar că nu am ajuns la sfârșitul acestor uh, evoluții, mai ales în, din punct de vedere al tratării uh, apei și aici trebuie să ținem seama de tehnologiile de captare și de depozitare a energiei, noi suntem foarte activi din acest punct de vedere și cred că toți cei interesați de această temă au luat cuvântul astăzi și la sfârșit doresc să mulțumesc din nou Comisiei pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o, pentru faptul că uh, ne-a stat la dispoziție pentru acest schimb de opinii. Vă mulțumesc din nou! So, die Kommissionsvertreter haben Platz genommen. Da möchte ich überleiten zum nächsten Tagesordnungspunkt. punct de pe ordinea de zi, numărul 24, autorizația de introducere pe piață pentru Orfacol, un produs medic- medicamentos pentru boli rare. În primul rând, Aș dori să-i dau în primul rând coordonatorului din partea grupului uh, Socialiștilor și Democraților și apoi celorlalți uh, colegi care doresc să intervină la această dezbatere. Te rog, Linda. I mean, I'm really here to listen to the European Commission today because... Um... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am introdus acest subiect pe ordinea de zi pentru că am fost abordați de oameni din circumscripție care erau uh, foarte preocupați de astfel de uh, Uh, cazuri. De fapt, vreau să aflăm toată povestea de la comisie, pentru că, de fapt, ce s-a întâmplat cu acest medicament? E vorba de un medicament pentru boli rare, se folosește doar în câteva cazuri și s-a făcut o solicitare de autorizare. EMA, Comisia, comisia Specializată a zis da, că oferă autorizație de două ori, cred, și acest lucru a fost ratificat de comitetele din uh, statele membre, de două ori încă. Și apoi Comisia a refuzat să acorde autorizația pe uh, fundamente tehnice, cum că solicitarea nu era completă și apoi statele membre n-au acceptat uh, propunerea, refuzul comisiei, a fost așa un fel de pasare a mingii între comisie și uh, statele membre și mă întreb de ce comisia a trecut peste decizia EMA și care sunt consecințele acestui fapt asupra pacienților. Uh, E vorba de un medicament uh, care este utilizat pentru boli rare. De ce a făcut comisia acest pas? Mi se pare destul de neobișnuit. E vorba de um, um, un uh, caz care a ajuns și în instanță și uh, sunt câteva state membre care sunt uh, parte uh, în uh, proces și cred că ar fi foarte interesant să avem o discuție în această comisie pentru că sunt mai multe preocupări legate de medicamente și siguranța acestora în întreaga Europa. Îți mulțumesc, Linda McEvan. Nimeni altcineva nu dorește să intervină și în aceste condiții Aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei sau? Nu? Gil Panion dorește să intervină. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da, îmi pare rău. Credeam că știți că vreau să iau cuvântul, dar e vina mea că nu am manifestat. N-am fost uh, atent. Uh, dar uh, iau cuvântul pentru că, la fel ca și coordonatoarea uh, doamna um, uh, McEwan, sunt și eu surprins de această interpelare a Comisiei Europene. Poate, să ne, poate că o să spun câteva lucruri ca să completez ce a spus din Acest uh, medicamente se folosesc pentru tratamentul a două boli legate de deficiențele ficatului extrem de grave. Dacă nu se oferă tratamentul, consecințele sunt foarte uh, grave. Uh, Numărul maxim de pacienți uh, uh, din Europa este undeva la 20 în Franța, Regatul Unit, uh, Italia și Portugalia. E vorba de boli legate de chestiuni de consanguinitate și spun acest lucru pentru că aceste boli orfane sunt și ele sunt prezente în, și în afara Europei, în special în Statele Unite și cred că uh, acest lucru se leagă um, de concurentul acestui medicament Orfacol, care se află în, sub semnul întrebării acum. Este vorba de un medicament care are legături strânse cu o biserică foarte bine cunoscută pe teritoriul uh, american și care are cumva legături strânse cu consanguinitatea. Deci uh, acest lucru se leagă de aceste boli orfane uh, rare, cauzate sau derivate cumva din consanguinitate. Lucru important de amintit, cred eu. Sunt uh, câteva lucruri interesante, nu o să revin asupra ceea ce a spus uh, Linda referitor la acest produs orfacol, însă uh, Um, alternativa la acest medicament este transplantul de ficat, o procedură extrem de dificilă, mai ales pentru um, bebeluși de câteva luni, pentru că, de fapt, acești bebeluși sunt cei vizați de um, situația respectivă. Deci vă imaginați că de 20 de ani de când există orfacolul și această autorizație ar putea să fie binevenită pentru toate um, familiile care vor ca copiilor să trăiască, bineînțeles, uh, bine, Uh, alternativa până acum este să facă aceste transplanturi deosebit de mm, dificile și atunci întrebarea este cum poate Comisia să mm, treacă peste o decizie luată cu majoritatea calificată a statului membru exprimată de două ori în uh, Comitetul de Examinare și cel de Recurs. O astfel de atitudine nu reprezintă cumva o punere sub semnul întrebării a mm, independenței instituționale. Trebuie să reamintim că EMA și-a reafirmat uh, Uh, dorința ca această autorizare să fie acordată pentru medicamentul Olfaro și asta de două ori. Deci ce să înțelegem? Că viziunea procedurii de comitologie în uh, ochii comisiei este aceea de a, su, a a înaintat de, de nenumărate ori o decizie până când uh, aceasta va fi uh, luată, cu toate că aceasta a fost refuzată de două ori cu majoritatea calificată a statelor membre. Deci cum putem să explicăm um, ca încadrarea um, Comisiei de către statele membre să fie astfel încălcată? Și atunci cum poate Comisia să uh, explice faptul că uh, um, s-au uh, prelungit mereu aceste um, termene de comercializare MEM și cum se poate ca acest lucru să fie uh, explicat în procesul comitologiei. mare? nu cumva aceste întârzieri se explică prin dorința comisiei de a întârzia uh, instrucțiile, o instrucțiune care uh, ar putea permite astfel concurenților uh, uh, să-și termine dosarul. Sper că nu e cazul. Și cea de-a treia întrebare și ultima. Uh, Comisia Europeană a acționat imparțială în acest dosar. Cum poate să justifice referirile sistematice la uh, produsul concurent al Orfacol, pe când fiecare caz a fost tratat uh, izolat și uh, um, Orfacol a avut meritele sale uh, proprii și trebuie să reamintesc că ținând cont de ceea ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în acest moment referitor la acest dosar Orfacol, trebuie să aducem aminte de fapt faptul că anumite state membre, Austria, Germania, Franța, Regatul Unit, Republica Cehă, sunt acum în curs de examinare a posibilității de a ataca cu Comisia Europeană în fața Curții Europene de Justiție pentru uh, încălcarea opiniei statelor uh, membre adoptate cu majoritate calificată și uh, referitor la acest caz uh, în care reprezintă subiectul nostru și fără a aștepta um, verdictul uh, Curții Europene Europene de Justiție, deja este posibil să uh, indicăm, din păcate, că Comisia Europeană, mai ales una dintre unitățile sale, n-a făcut dovadă de rigoarea și transparența impuse. Mulțumesc, Gilles Parniu. Și acum doresc să trecem la comisie Patricia Brucola, șef de unitate de la autorizarea produselor medicale, este alături de noi. Vă rog. Thank you very much, Chairman. I, I... Mulțumesc, domnule președinte. De la bun început vreau să spun că salut această ocazie de a lămuri detaliile în legătură cu diferitele etape din această procedură. Celălalt lucru pe care vreau să-l spun și un fel de avertizare pe care o fac. Chestiunea pe care o discutăm acum face obiectul unui caz în, pe rol la Curtea Europeană de Justiție. Și de aceea, în ceea ce privește argumentarea,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 that I would like to, to stress that the reasoning, the motivation. Deci voi încerca să vă explic cum este motivată decizia comisiei. Deci trebuie să înțelegeți lucrurile pe ansamblu. Deci eu nu voi uh, citi întreaga motivație, mă voi uh, referi la unul sau două aliniate și vă rog foarte mult să nu luați cuvintele mele în afara contextului. Însă, în caz de discuții juridice, întreaga argumentație trebuie avută în vedere, deoarece de la prima la 10 pagini, la 10 pagină, logica se, în, se stabilește și uh, Deci nu puteți uh, considera lucrurile separat. Deci la Arfacol nu există autorizație de comercializare nici în UE, nici uh, în vreo țară în afara Uniunii Europene. Referitor la cazul specific uh, al orfacolului și solicitarea de autorizare de comercializare la Agenția de Medicamente nu a conținut studii clinice sau preclinice, însă a fost o solicitare care conținea trimiteri la studii bibliografice. Deci un lucru aș vrea să reamintesc aici. Și acest lucru e valabil atât pentru pacienții cu boli normale, să zic așa, și cu boli rare. Deci cu toții au dreptul să beneficieze de niște medicamente care respectă condițiile de calitate stabilite în legislație. Asta e patra de temelie. Elementul fundamental din legislația noastră. eficacitatea și siguranța produselor medicamentoase trebuie demonstrate prin teste clinice și preclinice. There are some exceptions, and there it does indeed exist the possibility for granting mark on the basis of bibliographic data only. Să nu uităm că există niște condiții foarte stricte care în acest caz nu au fost îndeplinite, credem noi. Mă voi referi la o serie din etape acum, în primul rând. Solicitarea de comercializare a fost uh, prezentată pe 30 octombrie 2009 de către compania TRS. Comitetul de Evaluare Științifică a adoptat un aviz pe 16 decembrie 2010 în care a recomandat acordarea autorizației de comercializare pentru Orfacol. Și după aceea, în ianuarie, Comisia a început să proceseze această recomandare. În acest aviz am identificat o serie de nereguli sau de lucruri care trebuiau uh, lămurite mai mult pentru a cunoaște mai bine cazul. Și am cerut agenției pentru medicamente să ne trimită lămuriri uh, suplimentare. Deci ei uh, s-au adresat din nou laboratorului CTRS și în aprilie 2011 s-a adoptat un al doilea raport de valoare, deci acest lucru trebuie știut. Deci ideea a fost că era <laughs> nevoie de lămuriri suplimentare. Deci a trebuit să comparăm asta cu detalii și cerințele stricte din legislație. Și comisia a considerat că nu erau îndeplinite condițiile de autorizare pentru comercializare. Asta din niște motive juridice. Și de aceea, în iulie 2011, anul trecut, Comisia a înaintat Comitetului Permanent un proiect de decizie în care refuza autorizația de comercializare cererea făcută de statele membre a fost discutată la o reuniune la care s-a participat fizic, deci încă o amânare. De obicei, procedura durează 22 de zile, însă dacă o țară cere discuții suplimentare, trebuie să-i oferi șansa și să organizeze o reuniune. Asta a însemnat că în septembrie s-a reunit Comitetul Permanent după aia din nou în octombrie și atunci avizul uh, emis a fost negativ față de propunerea Comisiei privind uh, refuzul de a acorda um, autorizația de comercializare. Și în noiembrie din nou s-a reunit și avizul din nou a fost negativ. Și iată că am ajuns în situația în care am examinat din nou cu foarte mare atenție în lumina tuturor elementelor pe care le aveam la dispoziție și am tras concluzia că nu ar trebui să renunțăm la caz, ci că trebuia să încercăm să găsim o soluție. Deci, încă o dată, am analizat solicitarea, avizul, am discutat cu comitetul permanent și și am spus că și am ajuns din nou la concluzia că nu puteam uh, acorda autorizația de comercializare. Am încercat ca motivația să fie prezentată în mod cât mai logic pentru a se putea urmări raționamentul juridic uh, cu ușurință și Comitetul Permanent din nou a emis un aviz negativ. Deci asta însemna că nu toată lumea se opunea deciziei de a refuza um, autorizația de comercializare. Unele state membre erau pentru, altele împotrivă, însă eram într-o situație de blocaj. Și conform regulilor de comitologie, când nu există un aviz în sectorul farmaceutic, Comisia nu poate adopta decizia respectivă. Vă repet toți acești pași, deoarece trebuie să dăm dovadă de cât mai multă transparență. Noi am fost transparenți de-a lungul procesului, toate documentele mm, sunt uh, arhivate în uh, registrul de comitologie pe care îl are și Parlamentul și noi credem că în calitate de gardieni ai tratatului, având răspunderea juridică privind autorizațiile de comercializare, e bine, e de datoria noastră să ne asigurăm că cerințele din legislația adoptată de Consiliu și de Parlament sunt respectate de fiecare dată. Deci vroiam să subliniez acest lucru. semnele de întrebare acum. legate de refuzul de acordare a autorizației. Să nu uităm că și agenția are un rol și comisia. Agenția e acolo pentru consiliere științifică. Și poate că înțelegeți că există oarecare prismă clinică, științifică care se poate impune, însă Decizia definitivă îi aparține comisiei. De aceea extrem de important să se verifice legalitatea documentelor ce trebuie semnate. Trebuie să ne asigurăm că toate deciziile făcute sunt întemeiate din punct de vedere juridic și asta facem sistematic. Și nu ni se întâmplă prea adesea să avem un dezacord, însă de data aceasta am crezut că trebuie să ne asigurăm că cerințele stricte din legislație, care sunt fundamentale pentru a asigura un nivel ridicat de sănătate publică, dar și tratament egal pentru toți solicitanții. Deci, deci vreau să ne asigurăm că aceste cerințe sunt respectate de fiecare dată, fără nicio excepție. Ce s-ar fi întâmplat dacă ne-am fi îndepărtat de, acest, de această analiză riguroasă a cazului. Ei bine, în acest caz, dacă am fi acordat autorizația de comercializare, am fi subminat bazele legislației noastre și am fi stabilit un precedent care pe viitor ar permite subminarea și uh, compromiterea sănătății publice. Un al doilea lucru, bine explicat în motivația deciziei, se referă la faptul că scutirile, derogările de la regulile generale din dosar general trebuie analizate cu mare atenție, deoarece există atunci o derogare automatică de la regulamentul privind pediatria. Noi ne mândrim mult de acest regulament privind pediatria, însă sper ca și celelalte două instituții să se mândrească de realizările regulamentului pediatric. Și nu cred că putem deschide noi portița către astfel de atitudini care subminează legislația europeană. Deci, fără o certitudine juridică, nu avem cum să uh, tratăm egal toți solicitanții. Deci eu vă spun să fac evaluări pentru fiecare caz. Ultimul lucru. S-a spus aici că unitatea mea s-a ocupat de această procedură într-un mod lipsit de transparență și de rigoare. Sper că ceea ce v-am explicat eu vă face să înțelegeți că, din potriva, am dat de multă rigoare și transparență de-a lungul întregului proces. Și, în sfârșit, referitor la lipsa unui tratament pentru pacienții afectați. Trebuie știut că chiar dacă Emma spune că există un tratament alternativ și chiar dacă orfacol poate fi autorizat de statele membre, conform unor prevederi specifice din regulamentul, din legislația privind medicamentele care uh, le permite statelor membre să acorde în situații specifice autorizație de folosire a unui uh, produs care încă nu este autorizat. Sper că m-am răspuns la întrebări. S-a făcut aici o aluzie. S-a sugerat cum că noi am fi acționat pentru a oferi un avantaj unei alte companii. E bine, resping această acuzație cu tărie și ce v-am spus eu, tocmai asta vă arată. Analizăm cazurile separat, individual, în funcție de propriile merite și vă spun că nici măcar nu a existat o solicitare de autorizație de comercializare din partea unei alte firme. Deci nu am tratat lucrurile diferit, nici nu avem așa ceva uh, și vă asigur, noi facem toate eforturile pentru a avea un tratament egal și pentru o examinare în funcție de uh, meritele fiecărui caz. Dank, Frau Bogo. Ich habe hier noch zwei... Vă mulțumesc. Avem două alte întrebări anunțate. Avem timp suficient până la 18.30. Linda McEvan și apoi Gilles Parnea. Aș dori să clarific un lucru. Și eu înțeleg să înțeleg și eu încerc să înțeleg efectele a ceea ce s-a întâmplat. Putem discuta care a fost parcursul birocratic, cine a făcut ce, în ce moment, însă pentru a fi clar, pentru că este un medicament care a fost prescris deja de 20 de ani, nu știu, am citit undeva acest lucru. Deci, doctorii uh, scriu rețete cu acest medicament în Franța, în Regatul Unit. Este un medicament prescris deja înțeleg că este prescris folosindu-se derogările la care v-ați referit dumneavoastră. Deci, ce se întâmplă cu familiile au acces la acest tratament? Deci, un medic poate spune că există la dispoziție acest uh, medicament, pentru că există un număr de cazuri de care am auzit. can still use the medicine deci, dacă spitalele pot folosi acest medicament, eu mă întreb de ce medicii sunt supărați și de ce această societate merge în instanță. Ce are de câștigat această, companie, această societate dacă merge în instanță? Nu înțeleg care este miza. Uh, societatea, care este uh, avantajul financiar dacă un medicament devine orfan? Domnul Parneau, vă rog je voudrais... Euh, da, într-adevăr, aș vrea să revin asupra unei serii de elemente pe care le-am auzit în uh, răspunsul reprezentantei comisiei. Așa cum a spus și Linda McKeven, în primul rând, comisia pune la îndoială principiul uh, utilizării stabilite a orfacolului. Deci principiul activ deja e folosit de aproape 20 de ani. Uh, cu rezultate clinice concludente pentru pacienții uh, și uh, afectați și asta justifică acordarea autorizației. Toți pacienții uh, se simt foarte bine și niciunul nu a trebuit să primească transplant hepatic. Și asta de peste 20 de ani. Acesta este un prim argument pe care trebuie să-l prezentăm aici. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l abordez. Comisia a convocat pentru a treia oară, pe 8 mai 2012, un alt comitet de examinare cu reprezentanța statelor membre în, cazul, în cadrul procedurii de comitologie, știind că acest uh, caz e pe rol la Curtea Europeană de Justiție comitologia, procedura de comitologie ar trebui să fie epuizate, deoarece după uh, comitetului uh, permanent, comisia nu putea convoca, convoca încă o dată procedura și trebuia să acorde uh, autorizația de comercializare. Statutul acestei reuniuni de pe 8 mai, precum și deciziile din 25 mai 2012 de uh, executare prin care se refuză comercializarea, nu sunt deloc clare. Ar trebui adusă lămuriri. Și în al treilea rând, îmi pun o întrebare. În acest dosar, toate argumentele clinice la care se referă comisia sunt argumente clinice prezentate cuvânt cu cuvânt de concurentul medicamentului Orfacol. Deci, identice sunt argumentele. De ce înseamnă asta? Pe 19 aprilie anul trecut, Comisia a lua legătura cu concurentul direct al laboratorului CTRS, care vrea autorizație de comercializare, pentru a avea informații utile în legătură cu uh, cazul care, are, care e acum pe rol la Curtea Europeană de Justiție. Că există aici o exclusivitate de 10 ani pentru orice medicament rar. Deci asta, acesta este detaliul pe care trebuie să-l știm. E nevoie de noi informații. Mulțumesc, Gilles și dau acum din nou cuvântul Comisiei pentru a ne oferi un răspuns. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu întrebarea referitoare la pacienți, dacă acest produs este folosit sau nu. După cum am spus în intervenția anterioară, există deja o posibilitate pentru statele membre să autorizeze folosirea unui produs medicinal care nu este autorizat pe baza în temeiul regulilor Uniunii Europene. În acest, acesta este temeiul uh, în urma căruia a fost prescris uh, Orfacol și autoritățile franceze ne-au confirmat că există autorizare a, a, a acidului colic uh, pe baza modalității prevăzute la articolul 5. Acest lucru în Franța este posibil în anul 2007. Deci este important să știm că există un tratament pentru pacienți și uh, Domnul Parneu a spus pe bună dreptate că toți pacienții tratați se simt bine, deci înseamnă că ceva funcționează bine, sunt tratați bine. Ne dăm, știm că există anumite încercări uh, clinice, deci nu putem spune că există o lipsă uh, pentru pacienți în acest moment. Apoi, care este miza pentru uh, societatea respectivă? Domnul Parnio a fost foarte clar. Dacă o societate obține autorizație de introducere pe piață pentru un anumit uh, produs, are o, uh, o exclusivitate de 10 ani pe piață. Deci înseamnă că 10 ani nu au niciun fel de competiție pe piața respectivă. Aceasta a fost miza pentru laboratorul respectiv. Este, de fapt, un uh, o, o măsură de stimulare a societăților farmaceutice să uh, creeze noi medicamente, pentru că altfel nu ar uh, inventa noi medicamente. Întrebarea legată de Comitetul Permanent. Eu am crezut că am fost clară în momentul în care am uh, descris procesul pas cu pas. După Comitetul de Recurs, Comisia a considerat că procesul nu poate fi lăsat așa în aer și pentru a găsi o soluție, am motivat mai bine decizia pe care o am luat-o, am pus la dispoziție mai multe informații uh, concrete și nu cred că vă pot da acum toate uh, detaliile, dar oricum motivația noastră este pusese de 6-7 pagini, acum motivația are 10 pagini. Am modificat cu o propunere modificată, ne-am uh, adresat din nou Comitetului Permanent faptul că am folosit argumentele uh, firm, companiei uh, uh, care concurează cu aceste laboratoare, nu, este, nu cred că poate fi uh, documentat, pentru că noi nu am avut niciodată la dispoziție argumentele competiției. Am știut că există o societate competitoare pentru că laboratorul uh, CTRS a, s-a referit la această altă societate în fața instanței și tocmai de aceea am luat contactul cu societatea respectivă pentru a afla care a fost uh, momentul uh, înaintării solicitării respective. Pentru că trebuia să decidem dacă avem nevoie de, dacă instanța trebuia să aibă o procedură mai rapidă sau nu. Și cel mai bun argument uh, pentru a ne susține poziția a fost uh, faptul că am decis că avem nevoie de o procedură rapidă. Dacă am fi avut un alt interes, atunci nu am fi hotărât să avem o procedură rapidă. Sper că am răspuns uh, întrebărilor uh, puse. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc colegilor care au participat la această dezbatere. Ajungem la punctul 25 de pe ordinea de zi, aprobarea pesticidelor în conformitate cu regulamentul 33 din 2008 al Comisiei. În primul rând are cuvântul Uh, comisia și apoi uh, colegul nostru Bart Stas va pune o întrebare, după care din nou Comisia va răspunde. Vă rog. Mulțumesc mult, domnule președinte. Pot prezenta pe scurt subiectul și dacă au întrebări colegii, bineînțeles, uh, suntem gata să răspundem. Aprobarea pesticidelor întotdeauna a reprezentat un subiect foarte delicat, deoarece știți că pesticidele sunt niște substanțe chimice controversate. Le putem considera ca fiind utile, deoarece înleznesc practicarea unei agriculturi intensive, care e drept, poate fi contestată, însă care uh, trebuie recunoscut, uh, hrănește întreaga planetă, deoarece plantele sunt atacate de insecte, de ciuperci, de bacterii, foarte mulți dăunători. Și chiar dacă agricultura biologică există și e chiar uh, încurajată de reglementarea comunitară, deoarece știți că um, colegii noștri de la DG Agricultura au stabilit o procedură foarte clară în ceea ce privește uh, certificarea agriculturii biologice. Deci, în ciuda acestui lucru, majoritatea agriculturii se face folosindu-se pesticide. Totuși, legislația impune o, o, o folosire rezonabilă, limitându-se impactul asupra mediului, asupra animalelor și persoanelor. Avem o directivă privind uh, folosirea durabilă a pesticidelor și cred că știți că dumneavoastră și Consiliul ați făcut acest text. Deci agricultorii trebuie să folosească pesticidele în niște condiții foarte stricte pentru a evita un impact negativ asupra întregului lanț alimentar și asupra mediului înconjurător. În ciuda acestui lucru, deci dat fiind că sunt niște regulamente ale Consiliului și Parlamentului, cele două instituții nu au considerat de cuvință, nu au considerat necesar să interzică pesticidele. Deci există reglementări care prevăd în ce condiții pot fi autorizate pesticidele. Și în acest cadru din 1991 încoace există o serie întreagă de acțiuni și de legi care au ca scop studierea siguranței pesticidelor. E drept că după cel de-al doilea război mondial, obiectivul a fost să se producă mai multe alimente și pentru a face asta atunci trebuiau uciși dăunătorii. De când am atins o anumită stabilitate a piețelor agricole, cel puțin în Europa, obiectivul s-a schimbat, a fost să producem mai bine. Și deci toate aceste substanțe moștenite din perioada războiului și din perioada după război au fost revaluate cu metode de evaluare privind siguranța um, mediului faunei și între 1991, în momentul în care această directivă a cerut o reevaluare a tuturor substanțelor și până la sfârșitul acestei evaluări, care a avut loc în 2011, 75% din substanțe au fost eliminate. Am trecut de la 1000 de substanțe autorizate la 250. Deci 75% din substanțe au fost eliminate deoarece prezentau riscuri pentru uh, mediu, persoane, animale și așa mai departe. Ceea ce arată că evaluarea cu noi norme științifice privind toxicitatea a funcționat și a funcționat bine. Mai avem deci, în 2009 mai aveam 250 de substanțe și de atunci încoace aproape 100 de, perso- de substanțe au fost autorizate din nou pe baza unor dosare nou întocmite. Iată aici situația generală în care ne aflăm. Pe de o parte, cu ajutorul agenției EFSA, care evaluează științific toate aceste pesticide și cu ajutorul statelor membre, raportare care studiază dosarele, această listă de substanțe s-a redus considerabil. Am auzit ce probleme avem, am auzit de probleme legate de bolile rare. Deci avem și noi o problemă asemănătoare pentru utilizările minore. În cazul unor plante uh, cultivate pe suprafețe foarte reduse și uh, plante în privința cărora industria crede că nu e prea interesant să facă studii și evaluări. Mă refer aici, de exemplu, la lune, la ceapă sau la ceapa mai mică. Producătorii de aceste specii minore au mari probleme. Și vin să ne vadă și ne spun să autorizăm din nou substanțe care între timp au fost interzise. Să le spunem că nu putem din cauza riscului pentru mediu și pentru consumatori. Și ar trebui găsite soluții legale. Există și soluții ilegale, bineînțeles, și anume să se folosească ilegal substanțe care nu sunt autorizate pentru aceste specii minore. Deci avem probleme. Deci e vorba de textele Consiliului și Parlamentului care stau la baza regulilor. Avem și un proces uh, de comitologie transparent, după părerea noastră. E clar că putem critica acest proces. Știți de altfel ce dezbatere are loc acum uh, în legătură cu neonecotinoidele, niște pesticide care afectează albinele care nu-și mai găsesc drumul înapoi către stup. Deci sunt substanțe care distrug insectele. Efectele dăunătoare însă pot uh, afecta negativ și insectele utile, precum abeile, uh, albinele și astfel au probleme apicultorii, are probleme întreaga societate, avem probleme și noi. Deoarece uh, acum trebuie să vedem ce măsuri putem lua pentru ca pesticidele din această familie a neo necotinoidelor, uh, deci să vedem ce putem face cu ele, deoarece sunt periculoase pentru albine. Deci, iată imaginea generală și acum, împreună cu uh, colaboratorii noștri, suntem gata să vă răspundem la întrebări. Vă mulțumesc pentru aceast, această prezentare largă. Vă mulțumesc și pentru că ați venit astăzi pentru a discuta acest punct de pe ordinea de zi și acum Aș dori să dau cuvântul lui Bart Stas, după care doamna Crista Clas. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc reprezentantului uh, Comisiei, care este impregnat de spiritul cartezian, așa cum ne-a dovedit prin structurarea prezentării sale. Um, reprezentantul Comisiei a vorbit despre dorința de a produce mai bine alimente și tocmai în acest context, în momentul în care sunt autorizate pesticide, acest lucru urmează niște proceduri foarte clare stabilite de uh, Consiliu și uh, Parlament. Eu aș dori să mă refer uh, la, um, la acest raport al uh, rețelei de acțiune pentru, pestici, pentru pesticide, care pune sub semnul întrebării uh, procedura de reînregistrare a unui uh, pesticid. Comisia ne spune că au fost, lu au, fost, au fost făcut o serie de evaluări și, dacă să vedem ce produse au fost autorizate, vedem că nu totdeauna au fost uh, respectate prevederile. Nu știu, cred că este foarte clar că trebuie dovedit că un pesticid nu are efecte negative asupra sănătății uh, persoanelor. Pe de altă parte, trebuie evitate efectele negative asupra mediului înconjurător. Acestea sunt cele două aspecte care trebuie respectate. Pan Europe uh, afirmă că în 8 din cele, valo- din cele 10 valori efectuate și pe baza textelor uh, puse la dispoziție de uh, EFSA, se vede că nu se ține seama de uh, riscurile pentru consumatori și dacă acest lucru este adevărat, cum putem să fim de acord, cum poate fi autorizat un, un produs dacă în 8 din 10 cazuri există riscuri pentru sănătatea persoanelor. Apoi, în 7 din 10 cazuri nu s-a uh, dovedit că nu ar exista efecte pentru mediul înconjurător. Și oricum, în toate cazurile nu s-a făcut o analiză serioasă a efectelor asupra mediului înconjurător. În plus, după cum am spus, în 7 din 10 cazuri sunt recunoscute riscuri majore cu toate acestea, substanțele respective au fost autorizate. Mi se pare un lucru îngrijorător. Pentru că în, în acest caz uh, ar trebui interzisă autorizarea acestor substanțe. Deci, dacă există un risc inacceptabil pentru, pentru uh, albină, pentru toată lumea, pentru faună, mă întreb și întreb Comisia în momentul în care se iau asemenea decizii ce înseamnă efect uh, negativ, ce înseamnă uh, când se stabilește că există un efect uh, negativ. Și apoi, un alt punct. Există și o altă plângere din partea Pan Europe. Statele membre, în situații uh, excepționale, pot accepta o, autoriza, o autorizare pe o perioadă de 120 de zile a pesticidelor care nu respectă prevederile din regulamentul respectiv. Deci acele pesticide pot fi folosite pe piață pe, cu autorizare limitată. Uh, și această organizație spune că un stat a inițiat acest, această practică, practică care a fost preluată și de alte state membre. Nu știu dacă Comisia ne poate confirma acest lucru sau nu. pentru că, uh, până la urmă, uh, subminăm directivele pe care le-am hotărât noi, uh, dacă se întâmplă acest. Doamna Clas. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această posibilitate pe care o avem de a discuta lucrurile care nu sunt clare și în momentul am, am discutat despre medicamente pentru uh, persoane și acum discutăm și pentru pesticide care sunt medicamente pentru plante. Uh, stimate coleg uh, Stas, sunt convins că în, în noul regulament și în noua directivă am prevăzut niște lucruri foarte bune dar tocmai ne aflăm în această fază de tranziție de la vechiul regulament la nou regulament și în acest context se pun câteva întrebări. Vedem acum că în cadrul uh, vechii directive de autorizare a pesticidelor a existat uh, au existat lipsă de capacități atât la EFSA cât și la autoritățile naționale. Deci se pune întrebarea uh, care consideră că va fi situația pe viitor Comisia în, cu noul regulament? Consideră oare că EFSA are suficiente instrumente la dispoziție pentru a face față prevederilor care vor fi regăsite în nou regulament? Și apoi, lipsa de resurse și de capacități oare va avea efecte Uh, asupra uh, pesticidelor care sunt folosite într-o măsură redusă, într-o cantitate redusă. Pentru că uneori pentru asigurarea recoltelor ai nevoie de o sumă, de un volum minim de asemenea pesticide. Și apoi articolul 51 spune, prevede o obligație pentru comisie aceasta până la 14 decembrie 2011 ar fi trebuit să prezinte Parlamentului și Consiliului un raport uh, despre crearea unui fond de promovare a unor plante folosite din nou uh, la scară mică. Doresc să știu dacă există acest raport, pentru că eu nu l-am văzut până acum și aș dori să întreb dacă nu există, când va fi prezentat și apoi cred că există și o altă întrebare interesantă legată de finanțare. Aș dori să știu cum va fi asigurată finanțarea, cât de cuprinzătoare va fi, pentru că doar așa ne putem asigura că vom avea capacitățile necesare uh, pentru respectarea uh, prevederilor din noua directivă și din nou regulament. Doresc să dau comisia acum cuvântul pentru a răspunde întrebărilor puse. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit acest uh, raport, bineînțeles. Nu, e o surpriză să vă spunem că nu suntem de acord cu toate raporturile acestui raport uh, al PAN. Nu o să fac o analiză completă a acestui raport, dar există o multe amalgamuri, au tot amestecat reglementările. Acum, în ceea ce, ce privește reînaintarea substanțelor, au fost 63 de substanțe care au fost reînaintate conform procedurii și nu 87, așa cum spune în raportul PAN. Uh, deci, 63 de ă, substanțe care au trecut prin această procedură de retrimitere, de reînaintare, adică au fost retrase intenționat de industria uh, care le fabrica și au avut un termen în care se puteau, uh, puteau prezenta informații uh, suplimentare. Și Pan, în raportul său, spune că printre aceste 63 de substanțe, dintre acestea 53 au fost aprobate și 10 respinse. Și PAN uh, susține că cele care au fost aprobate au fost aprobate pe baza ceea ce numește uh, PAN un mini-dosar. E adevărat că mm, întreprinderile care dețineau aceste substanțe au prezenta niște garanții suplimentare și informații complementare, însă aceste informații pe care le numește PAN mini-dosarul veneau să completeze dosarul inițial care fusese înaintat odinioară de către uh, întreprinderea respectivă, iar procedura de reautorizare s-a făcut nu pe baza informațiilor suplimentare mm, oferite a doua oară, ci pe baza informațiilor inițiale plus cele sub, nu e vorba de un mini-dosar și nici de o procedură de o strictețe mai redusă, era vorba de exact aceleași criterii, criterii care au fost aplicate pentru toate substanțele. Și aceste substanțe care au trecut prin reautorizare au fost judecate după aceste criterii. Și am, așa cum am spus, 53 au fost aprobate și 10 respinse. Cât despre efectele asupra mediului, este adevărat că uh, anterior, acum 15 ani, efectele asupra mediului reprezentau o preocupare mai puțin importantă ca acum. Și între timp, mai ales prin uh, regulamentul din 2009, aprobat de Consiliu și de Parlament, de dumneavoastră, de altfel, ați menționat acest argument, protecția mediului a devenit un punct esențial al acestui proces de reautorizare, mai ales în ceea ce privește apa, apa subterană, apa din râuri. Și știți că EFSA acordă o importanță deosebită acestor aspecte. Și acum, în toate procedurile de autorizare, mai ales când e vorba de produse um, toxice pentru uh, fauna acvatică, pentru pești, există niște constrângeri conform cărora nu putem să folosim pesticidul în anumite cursuri de apă, la o apropiere de, eu știu, 10-50 de metri și așa mai departe de un curs de apă. Uh, acest uh, impact asupra mediului este un aspect esențial căruia EFSA îi acordă o importanță crescândă, pentru că oricum știința a mai evoluat în acești 15 ani și ne-am dat seama că existau anumite efecte pe care nu le observasem la vremea respectivă, nu știam să le măsurăm acum 15 ani, acum există instrumentele care ne permit să le măsurăm și um, s-au um, arătat anumite efecte negative și atunci se iau măsuri și uh, pentru acest motiv, spun, s-au eliminat uh, 75% dintre analize. Și o ultimă uh, chestiune legată de derogarea excepțională de 120 de zile care, care poate să fie acordată de un stat membru în, chestiuni, în uh, situații de urgență. E adevărat că acest lucru este prevăzut în legislație și se spune că atunci când o cultură este atacată de un dăunător, o insect, o bacterie, știu eu, și uh, că nu ex- și că nu există un pesticid specific, pentru că, nu știu, poate vorba de un inse- o insectă nouă care a ajuns pe teritoriul Europei sau o, o insectă care nu există pe teritoriul unui uh, stat membru și nu există produse autorizate în statul membru respectiv, atunci statul respectiv poate să autorizeze pentru o perioadă de 120 de zile un insecticid, un pesticid care să fie folosit pentru alte plante, nu pentru planta respectivă. Trebuie să mm, recunoaștem că s-a făcut abuz uh, de această procedură. Statele membre au făcut abuz uh, din cauza acestui pro- probleme de uh, specii minore și din cauza celor 75% dintre substanțe care au fost eliminate și ne întoarcem acum la arpagic și la nuci așa mai departe, de la lune au mai fost și probleme economice deosebite grave și în aceste contexte statele membre au acordat derogări și Uh, în acest moment facem o examinare, o măsurare a acestor uh, uh, derogări, să vedem în ce condiții au fost acordate, astfel încât să evităm un proces secundar de acordare a acestor derogări pentru a compensa, compensa absența unor substanțe pentru speciile minore. E vorba de condiții foarte specifice care ar trebui să se aplice. Vorba de noi dăunători care ajung asupra unei, să um, um, aibă efect asupra unei um, culturi sau dăunători care există um, nu de, nu de dănători care există deja de multă vreme în anumite, pentru anumite culturi. Și împreună cu colegii din domeniul veterinar uh, lucrăm să evităm uh, utilizarea abuzivă a statelor în statului acestei derogări. Și de asemenea, uh, lucrăm împreună cu um, companiile fitofarmaceutice um, pentru ca acestea să dezvolte soluții care să privească aceste specii minore. Mă întrebați dacă există lipsă de resurse la EFSA, în statele membre sau la comisie. Păi lipsa de resurse există mereu. EFSA a întârziat uh, și între 1991 um, și 2008 a tot întârziat pentru că a trebuit, i-au trebuit 13 ani ca să analizeze toate aceste substanțe, au mai avut o prelungire de 4 ani până când până a ajuns aproape în 2007 pentru că trebuia să evalueze o mie de substanțe, un volum de muncă enorm, chiar dacă a primit sprijinul statelor membre raportoare și știți că ESA nu primește bani, nu e, nu are același statut ca uh, EMA cu sediul la Londra, unde uh, există niște contribuții financiare destul de crescute care permit uh, acestei agenții să recruteze personal astfel încât să facă față volumului de muncă cu care se confruntă. Așadar, um, lipsa de resurse de la EMSA e, um, nu poate fi contestată, dar uh, uh, cred că aceste chestiuni uh, privesc și uh, Um, plățile și resursele financiare care sunt acordate. Dar cât privește Uh, speciile minore. Nu, în, moment, în acest moment nu există suficiente produse care să le acopere și în acest moment avem uh, un dialog uh, intensiv cu companiile fitofarmaceutice pentru ca acestea să încerce să dezvolte noi produse care să răspundă noilor criterii de toxicitate care sunt mai stricte uh, dar, din păcate, e vorba aici de o problemă economică. Știți că investițiile pentru dezvoltarea, dezvoltării unei noi molecule de pesticide sunt asemănătoare cu cele pentru medicamente. Durează ani de zile, zeci de, zece ani cu investiții financiare destul de mari și dacă piețele potențiale, revin acum la arpagicul meu faimos, dacă piețele respective sunt foarte restrânse, atunci companiile fitofarmaceutice se tem că nu o să obțină Uh, profit astfel încât să uh, compenseze pentru investițiile făcute în uh, cercetare. E o problemă concretă, reală și adevărat că prevedem un uh, raport pentru uh, prevedeam un raport pentru sfârșitul anului 2011. Uh, Suntem un pic în întârziere, dar s-a elaborat, uh, cel puțin la nivelul nostru. Acum facem un fel de colaborare interservicii în cadrul servi- în comisiei pentru că există consecințe în domeniul finanțelor, agriculturii și așa mai departe și considerăm că în săptămânile următoare Comisia dumneavoastră, de fapt Parlamentul și Consiliul vor putea să primească acest uh, raport uh, privind speciile minore în care uh, mai multe opțiuni, uh, una dintre care se referă la o finanțare uh, uh, din partea unei organizații care putea să ajute agricultorii să găsească tratamente alternative și în care firmele uh, fitofarmaceutice să fie sprijinite să dezvolte noi produse sau să um, distribuie, să facă schimb de bune practici între agricultorii din statele membre și așa mai departe, însă pentru acesta e nevoie de credite um, cu opțiuni destul de flexibile și de asemenea veți avea ocazia să discutați acest raport în săptămânile care urmează. Va veni în curând. Iată, domnule președinte, ce vreau să răspund eu. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru informațiile dumneavoastră. Văd că până la urmă Comisia reprezintă o majoritate în cadrul acestei uh, uh, dezbateri, șase reprezentanți ai Comisiei față de uh, doi reprezentanți ai Comisiei noastre și președintele. Deci, totuși, să mai pune o întrebare, domnul Stas. Vă mulțumesc. Doresc să profit de această ocazie pentru a pune această întrebare. Ascultat uh, explicațiile comisiei. Da, parcă ne-ați dat o lecție de istorie. Ne-ați uh, explicat cum stau lucrurile. Însă putem interpreta istoria și altfel. Evaluarea s-a încheiat în 2008, da, putem spune asta, însă în 2008 am acceptat această formulă a reînaintării dosarelor, resubmissions, tocmai pentru că unele lucruri rămăseseră neterminate în evaluări. Deci trebuiau făcute anumite lucruri în legătură cu cele 75% din substanțe care dispăruseră, deci care fuseseră eliminate. Deci ce, a, ce s-a spus? Uh, industria nu înaintase dosare, deci nu făcuse solicitări și de aceea s-a procedat așa cum s-a procedat. În ceea ce privește dosarele mele și ceea ce spune Pan, e bine, eu nu prea sunt uh, convins. EFSA a constatat că la anumite dosare nu existau suficiente detalii pentru a spune că, într-adevăr, procedura era definitivă și că puteam spune că produsul respectiv era sigur din punct de vedere al sănătății publicului. 63 de dosare au fost uh, Ok, mi a spus din 63 de dosare, 10 au fost uh, acceptate și 53 53 au fost adoptate și 10 respinse. Însă, aș vrea să știu dacă avem într-adevăr substanțe cu dosarele complete. Deci 53 de dosare au primit undă verde, au fost 53 de autorizații. Deci putem spune cu mâna pe inimă că în cazul fiecarei substanțe aveam suficiente elemente pentru a garanta că acele uh, substanțe nu reprezentau niciun risc pentru sănătatea publică, același lucru valabil și pentru mediu. Deci puteți să-mi spuneți, comisia poate să-mi spune că suntem siguri 100% la fiecare dosar pe care l-am acceptat, uh, la care am avut o autorizație de comercializare, deci la acestea am spus clar că nu există un risc uh, pentru mediu? Bineînțeles, există criterii, cum ar fi distanța și alte lucruri asemănătoare. Asta se referă la utilizarea substanțelor respective, însă cum rămâne cu respectarea condițiilor uh, în momentul în care înaintezi un dosar. Deci aici eu cred că ne lipsesc clar informații. Oui, merci, monsieur le président. Bon, dans l'annexe... Euh, Mulțumesc. În anexa acestui raport, PAN studiază 10 produse, stabilind evaluările de risc pentru sănătate, mediu, concluziile EFSA. Se ține cont și de raportul făcut de DG Sanco. Și, bineînțeles, PAN face o paralelă între anumite elemente și autorizația oferită produsului respectiv. Poate că veți, nu vă putem explica fiecare caz în parte, e mult. Să citim din nou întreg avizul EFSA, întregul raport făcut de comisie și să citim din nou decizia de autorizarea produsului. Avem impresia că prin aceste criterii foarte stricte din legislație, atunci când o decizie de acordare autorizației este propusă pentru a fi votată de statele membre, deci eh, respectăm pe plin concluziile EFSA însă nu uh, în aceiași termeni. EFSA își are propriul său rol în evaluarea riscului, noi avem un alt rol în ceea ce privește gestionarea riscului. Și atunci când EFSA are o îndoială, însă oamenii de știință tot timpul au o îndoială. Însă atunci când EFSA deci are un semn de întrebare, cerem date, informații de confirmare. Îi cerem statului membru și întreprinderii respective să uh, Uh, efectueze timp de un an sau de doi ani alte controle și experiențe pe teren, deci nu doar în laborator, deci cerem să se facă experiențe pe teren pentru a uh, demonstra faptul că substanța respectivă nu este nocivă. E clar, studiile în laborator nu pot demonstra totul senzația pe care o ai atunci când uh, faci o analiză în uh, laborator trebuie confirmată prin realitatea, trebuie confirmată cu realitatea pe teren. Deci de aceea se face această cerere de date de confirmare, informații de confirmare, pentru ca după un an sau doi ani, în funcție de termenul uh, oferit, să se poată reevalua cu statul respectiv și cu EFSA, datele furnizate de statul membru în care au existat culturile respective și în care uh, întreprinderea și agricultori au folosit substanța. Asta pentru a verifica dacă decizia de autorizație a fost acordată în condiții specifice. Putem discuta despre asta și în bilateral, poate că e cam mult, însă pentru fiecare dintre aceste 10 substanțe suntem gata să reluăm cu dumneavoastră sau cu oricine. Să trecem din nou în revistă toate aceste documente, toate aceste dosare pentru a încerca să înțelegeți că nu se ia o decizie de autorizație fără să se studieze serios toate semnele de întrebare pe care le are EFSA sau statul membru respectiv și respect știința nu e întotdeauna foarte clară. Întotdeauna persistă semne de întrebare. Și aceste semne de întrebare trebuie gestionate. E același lucru ca și în cazul neonecotinoinelor și a albinelor. Știm că e o problemă, însă nu știm care e magnitudinea acestei. Mulțumesc, domnule președinte. Yeah. Puli? Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru că um, v-ați alocat timpul necesar pentru um, a avea acest schimb de opinii împreună cu cei doi colegi din comisie și cu reprezentanții comisiei am ajuns la punctul 26 de pe ordinea de zi. Doresc să vă spun că pe data de 9 și 10 iulie ne vom întâlni din nou și astfel suspendăm ședința de astăzi. Celor doi colegi din comisia noastră le doresc o după amiază bună și celorlalți la